Ok. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Îi urăm uh, bun venit domnului Connor. Domnul director general va face o, prez- o uh, prezentare a exercițiului bugetar pentru 2009 va prezenta și sumele alocate și plătite pentru programe operaționale și pentru programe de asistență tehnică. Domnia sa se va referi și la punerea în aplicare a regulii N plus 2 în alocarea automată a fondurilor. Domnule director general, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună dimineață, este o onoare și o plăcere pentru mine să fiu aici cu dumneavoastră. M-am gândit multă vreme la cum să-mi structurez cât mai bine această prezentare, am gândit să pregătesc niște uh, o prezentare PowerPoint cu multe cifre, dar după aceea m-am gândit că ar fi probabil mai interesant să avem o discuție despre sumele reale implicate și să încercăm să le plasăm într-un context mai larg și într-un context prospectiv în același timp. Prin urmare, domnule președinte, v-aș sugera următorul lucru, să ne să pregătim pentru toți membrii acestei comisii o notă informativă mai detaliată în care să vedeți toate, toate cifrele și astfel le puteți avea în dosarul dumneavoastră. Și în dimineața asta nu va trebui să notați sau să vă preocupați foarte mult de detalii. Prin urmare, în câteva zile vă vom trimite o notă informativă în care veți găsi toate cifrele relevante prezentate în detaliu. Asta cu atât mai mult cu cât suntem uh, puțin îngrijorați cu, de, în legătură cu execuția bugetară a anului trecut. Când e vorba atât de angajamente cât și de plăți, am ajuns la 98,9%, deci prin urmare, în, în realitate, în ceea ce privește plățile, am, a, am trecut de această proporție și am să vă explic plățile totale efectuate anul trecut și aici mă bazez pe sprijinul colegului meu pe care doresc să vi-l prezint cu această ocazie. Domnia sa este <clears throat> ofițerul nostru de financiar. Plățile totale făcute anul trecut se ridică la 7 miliarde de euro. Din aceste 26,7 miliarde, 18,3 milioane s-au alocat fondului regional și 7,1 miliarde fondului de coeziune, în total 25,4 miliarde de euro. Deci, sumă totală 26,7, 25,4 pentru fondul regional și fondul de coeziune. Restul sunt sume mai mici pentru fondul de solidaritate, IPA, ISPA <clears throat> și proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Acum să ne uităm la cele 25,4 miliarde din fondul regional și fondul de coeziune. Aceste 25,4 miliarde reprezintă mai mult decât s-a prevăzut original, undeva 105% în raport cu ce se, prevede, se prevăzuse inițial în buget, dar am putut să facem aceste plăți pentru că s-au putut transfera fonduri din, de la fondul social în direcția acestui fond regional. Astfel am putut cheltui întreaga sumă de 25,4 miliarde. În aceste 25,4 miliarde, 7 miliarde sunt încă legate de exercițiul 2000-2006, iar 18,4 miliarde țin de exercițiul 2007-2013, și anume perioada nouă acum să ne concentrăm asupra acestor 18,4 miliarde. 18,4 miliarde pentru 2007-2013. Din acestea, 9 miliarde constă în plăți anticipate. Vă amintiți că în cadrul pachetului de uh, Uh, sprijin economic am mai alocat 6,5 miliarde de euro pentru fondurile structurale vechi și fondurile de coeziune vechi în 2009. În 2009 am avut în total undeva la 11,25 miliarde de euro pentru fondurile structurale și de coeziune vechi, din care fondul de dezvoltare regională și de coeziune a atins undeva la 9 miliarde de euro. Ca să revin, anul trecut am avut deja 9,4 miliarde de euro plăți proaspete pentru care, sau plăți intermediare pentru care am primit solicitări din partea statelor membre la care, la care am putut răspunde și trimite bani. A fost primul semn că avem acum posibilitatea să trecem la implementarea în teren a programelor pentru perioada 2007-2013. Acest lucru devine chiar mai evident dacă ne uităm la banii și la solicitările primite spre finele anului trecut și pe care nu le-am putut rambursa din cauza perioadei extrem de scurte rămase la finele anului trecut. Aceste plăți vor fi făcute la începutul acestui an, ceea ce înseamnă un transfer de aproximativ 6,2 miliarde de euro. Prin urmare, ceea ce privește noua perioadă, ă, anul trecut am avut avans, plăți anticipat de 9 miliarde, 9,4 solicitate și plătite anul trecut, și încă 6,2 miliarde de euro solicitate anul trecut, dar plătite la începutul acestui an. Plățile au început deja. În spatele acestor cifre, în termeni economici, important este următorul lucru, și anume, acesta indică faptul că în multe regiuni avem în prezent un nivel de asimilare a acestor fonduri și s-a trecut la punerea în aplicare a programelor pentru noua perioadă. Și, domnule președinte, cu voia dumneavoastră, aș spune că, într-o oarecare măsură, am fost într-adevăr capabili să respectăm pe deplin contractul încheiat în cadrul pachetului de uh, recuperare economică, de redresare economică. Spunem acolo, da, facem un prim val de plăți, plăți avansate, pentru a oferi mai multe lichidități statelor membre și am făcut o investigație tocmai pentru a vedea dacă această lichiditate a fost folosită cu adevărat de statele membre. Da, putem spune că pentru 2009 în conformitate cu informațiile pe care le-am putut primi de la statele membre, banii au fost folosiți în principal în două scopuri. Scopurile principale stabilite inițial, prefinanțare și în anumite cazuri un fel de contrapondere la cofinanțare din anii anteriori. Aceasta au fost cele 9 miliarde de euro pentru fondul regional și fondul de coeziune. Și vedem că pe lângă aceasta mai avem și plățile intermediare pentru a face o plată intermediară e nevoie de un act de lege, de procedura de control și solicitarea ajunge la comisie. În practică am constatat următorul lucru. Lucrurile au început cu adevărat în a doua jumătate a anului 2009 pentru perioada 2007-2013. Explicația este una extrem de simplă. S-a întâmplat următorul lucru. Probabil vă aduceți aminte, în contextul pachetului de redresare economică am prelungit termenul pentru plățile finale, pentru perioada 2000-2006, cu șase luni, până în luna iunie a anului, la finele lunii iunie 2009. Ce s-a întâmplat a fost că majoritatea statelor membre, majoritatea regiunilor, au folosit această ocazie pentru a obține sume maxime din banii disponibili pentru perioada 2000-2006 statele membre și-au concentrat toate resursele, toate capacitățile asupra acestui lucru. Plățile pentru 2007-2013 au rămas la sertar, dacă pot să spune, apoi la finele lunii iunie Uh, pentru perioada 2000-2006 s-a terminat și dintr-o dată a crescut uh, atenția acordată fondurilor pentru 2007-2013. Deci oamenii se concentraseră până în momentul acela pe perioada 2000-2006, dar după aceea și-au schimbat instantaneu atenția asupra perioadei 2007-2013 și în cursul anului au putut într-adevăr să ducă la bun sfârșit aceste eforturi în materie de a controla plățile până la a trimite solicitările de plată comisiei. Aceasta a fost primul nostru contract. Să aducem cât mai multe lichidități statelor membre prin plăți anticipate. A doua parte a contractului spunea următorul lucru, să încercăm să discutăm cu statele membre să le convingem pe acestea ca într-adevăr să demareze punerea în aplicare a politicilor în teren și asta din două motive. Primul motiv, deja întârzierile erau considerabile, uh, în termen general suntem întârziați cam cu un an în raport cu ce am fi considerat noi ca normal și, în al doilea rând, chiar mai important, criza economică și faptul că doream să se ia măsuri concrete în teren pentru a genera într-o primă etapă cerere și în același timp să se treacă la investiții concrete. Noi am considerat și considerăm că aceste investiții inteligente ar putea fi folositoare pentru viitor. Acest lucru s-a întâmplat într-o mare măsură în 2009 și s-a întâmplat în ciuda unui impediment major cu care ne-am confruntat, de fapt două impedimente majore. Un impediment major a fost criza însăși, pentru că în uh, multe state membre această criză a provocat probleme bugetare majore și prin urmare au trebuit să se găsească, s-au găsit cu greu uh, fondurile pentru cofinanțarea politicilor de coeziune, aș spune că majoritatea statelor membre au fost silite să spună nu o să mai putem economisi așa de mult, însă o, o să încercăm să economisim cât putem, dar de economisit o să economisim cât mai puțin din uh, fondurile de cofinanțare pentru proiectele de coeziune și asta ne-a ajutat într-o măsură considerabilă să punem lucrurile în mișcare. Uh, Însă, în câteva state membre, într-adevăr, am avut impresia că această criză a avut un efect considerabil asupra capacităților de a cofinanța la nivel național a, proiectele a, în desfășurare, pentru care și noi am plătit jumătate. În, în anul care a trecut, multe state membre au putut să folosească plățile anticipate, transferându-le la cofinanțare. Un al doilea impediment, constatat în câteva țări, una sau două, uh, erau, au fost uh, programele anticri, anticiclice, anticiclice din uh, câteva state membre. S-a ajuns la situația în care cei care trebuiau să facă investițiile în teren se confruntau cu două surse în concurență, programul național și fondurile structurale comunitare. Și puneți-vă în poziția unui eh, primar, dintr-o dată ai două ocazii de finanțare, evident, încerci să vezi care e cea mai ușor de pus din aplicare dintre cele două și alt lucru care te interesează este unde sunt banii disponibili pentru o perioadă mai lungă, unde sunt disponibili pentru o perioadă mai scurtă și ambele argumente cu aceste programe naționale anticiclice Uh, au pledat în favoarea programelor naționale. Și în multe țări am văzut, prin urmare, ezitări în teren. Ei spuneau, n-am putea aștepta puțin cu cheltuielile astea structurale uh, cu bani europeni și să folosim întâi banii pe care îi primim la nivel național. E bine, în ciuda acestor impedimente, care în ultimă instanță s-au dovedit a fi factori minori, deci, în ciuda acestor impedimente, consider că rezultatele în ansamblu, în măsura în care sunt reflectate în cheltuielile pentru anul viitor, arată, arată foarte bine. Și asta mă duce la o ultimă observație, ultimă reflexie pe care aș dori să vă prezint, care se referă la viitor. În 2010 practic, toate programele anticiclice naționale vor ajunge la final. Asta înseamnă că începând cu anul 2011 nu ne mai putem aștepta să găsim sume mari disponibile la nivel național pentru uh, cheltuieli legate de deficit. De aceea, începând cu 2011, este foarte important ca în multe țări fondurile structurale alocate de comunitate să asigure că există un nivel minim de investiții care se fac cu titlu permanent în teren. Și considerăm că ne revine și o nouă o parte de răspundere în acest sens și anul acesta vom încerca să ne asigurăm că anul viitor vom avea un volum de cheltuieli mai mare pentru investiții în teren prin fondurile structurale după o primă rundă de discuții cu statele membre, cu colegii noștri din autoritățile administrative de acolo, am, avem impresia că, într-adevăr, putem să ne atingem acest obiectiv și dacă sunt foarte, foarte optimist, și probabil trebuie să fii optimist la începutul unui an, Optimist fiind, aș spune că în 2011 vom reuși să creștem încă o dată volumul de cheltuieli cu undeva la 25-30%. Dacă reușim să facem acest lucru, vom avea într-adevăr un impact real și, prin urmare, încercăm să operăm pe aceste coordonate, ajutând cât mai mult posibil statele membre din regiune să-și demareze proiectele, în special proiectele majore. Trebuie să spun încă o dată, pe baza ultimelor informații primite, tind să fiu mai optimist astăzi decât aș fi fost cu 4 sau 5 luni în urmă. Văd că aceste investiții pe care le-am făcut la începutul perioadei, fie că e vorba despre pregătirea unor proiecte de investiții, fie că e vorba de uh, introducerea unui sistem de control care să funcționeze de la început, acum, dacă mă uit la ce s-a făcut în ultimele luni, am început să culegem, culegem uh, rezultatele, roadele acestor eforturi. Anul viitor vom avea probabil un buget 2011, un buget mai puternic și să continuăm să creștem acesta, acest buget în 2012 și să ajungem la un eventual un an de vârf în 2013. Apoi, după 2013, spre finele perioadei, aceste sume vor scădea puțin. Dacă reușim să, faceți, să facem acest lucru, vom avea ceva, un lucru care continuă să meargă, să funcționeze în teren în materie de politici de coeziune. Trebuie să vă spun, domnule președinte, că eu unul sunt extrem, extrem de mulțumit că am avut această ocazie să prezint faptul că, deși politica de coeziune este o politică structurală pe termen lung și trebuie să fie așa, trebuie să rămână o politică pe termen lung, totuși a fost posibil printr-un efort comun din partea regiunilor, statelor membre și a Comisiei să folosim tot ce s-a putut folosi în cadrul acestei politici structurale pentru a pune accentul cu pregnanță pe probleme legate de criză și în, perioada, în această perioadă de criză, încă o dată cifrele esențiale, suma totală a plăților pentru 2009, 26,7 milioane, din care fondurile de, de coeziune și regionale 25,4, din cele 25,4 miliarde, 18,4 miliarde pentru exercițiul 2007-2013 și din aceste 18,4, 9 plăți anticipate, 9,4 plăți intermediare, plus uh, o altă alocare de 6,2 miliarde pentru plăți intermediare care se fac acum la începutul acestui an și cu o creștere a cheltuielilor prevăzută pentru 2010-2011, creștere care ne va ajuta să sprijinim dezvoltarea economică de care vom avea nevoie și de care vom avea nevoie dacă vrem să ne asigurăm că într-adevăr cheltuim bugetul într-un ritm durabil și că folosim toți banii disponibili aceasta a fost introducerea mea și ca să pun totul în context, în ceea ce privește cifrele în detaliu, domnule președinte, va face o plăcere deosebită să trimit o notă informativă membrilor comisiei. Mulțumim foarte mult, domnule director general, pentru această uh, prezentare interesantă și detaliată. Aș dori acum să deschid uh, dezbaterea și dau uh, cuvântul doamnei Creel. Eh, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim, domnule Anor. Da, ne încântați cu vorbele dumneavoastră la începutul acestui an, care cu siguranță nu va fi unul facil. Am o întrebare foarte concretă. Toate aceste lucruri care au de-a face cu construcția de locuințe, um, o temă pe care am discutat-o și anul trecut, uh, 3, 3, uh, ceva la sută fonduri pentru noile state membre, ei bine, aceste fonduri sunt folosite de noile state membre, sunt folosite de asemenea de vechile state membre. De ce întreb, întreb lucrul acesta? Pentru că se tot spune că acest proiect ar fi, un, ar fi unul extraordinar pentru comunități, în special în această perioadă de criză economică. Însă, în Germania nu aud absolut nimic despre proiecte operaționale care ar fi fost schimbate la nivelul landurilor germane datorită acestor fonduri. Se pare că acest, această măsură a fost una superfluă. Tocmai de aceea vreau să clarificăm situația. Avem circa 350 de miliarde pentru politica de coeziune în următorii șapte ani. Din câte înțeleg eu, dacă fac o, câteva calcule de aritmetică simplă, avem vreo 50 de milioane pentru fiecare an. Dacă am dat doar uh, suma pe care am alocat doar suma pe care o menționați dumneavoastră, unde am greșit eu, de fapt. Vă mulțumesc. Thank you, Director General. Mulțumim, domnule Director General, aveți cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește uh, sectorul uh, construcțiilor de locuințe, Ei bine, majoritatea chestiunilor aici țin de eficiența energetică. Până acum absorpția uh, este limitată, prin urmare ne aflăm mult sub uh, această limită de 4% care a fost uh, introdusă. Noile state membre sunt interesate mai mult decât statele membre vechi de această discuție și aici mă refer mai ales la Franța. Schimbările au apărut până acum în cadrul uh, programelor, dar uh, multe um, state membre se axează acum pe această modificare a uh, programelor însă nu sunt sigur că vom ajunge rapid la această limită de 4% pe care am introdus-o. Există solicitări de a ajunge repede la această limită Însă, odată ce vom avea o părere mai solidă în legătură cu acest subiect, din curiozitate vom uh, întreprinde anumite studii în state membre pentru a vedea ce s-a realizat până acum. Însă, până în acest uh, moment, cu excepția uh, măsurilor luate în noile state membre, uh, și cu excepția unor uh, uh, intenții, cel puțin din partea mm, vechilor state membre, în practică s-au uh, petrecut prea puține lucruri. Din acele 350 de miliarde, uh, evident, nu putem vorbi aici despre o uh, greșeală de calcul. Aveam 26,7 miliarde de euro pentru uh, Fondul de Dezvoltare Regională și pentru Fondul pentru Politica de Coeziune și 350 de milioane vin pentru Fondul Social. Și cum spuneam la început, uh, suntem practic cu un an în întârziere. Uh, Uh, prin urmare, acum ne aflăm uh, în jurul valorii de 30% pe care i-am cheltuit uh, pentru perioada nouă, ceea ce reprezintă foarte puțin. Așadar, chiar și din motive bugetare, dar de asemenea și din motive economice, avem argumente solide pentru a spune că uh, această tendință va continua. Această uh, perioadă poate fi comparată cu decolarea unui uh, avion de mare viteză. Deci decolarea este oarecum neplăcută, dar după aceea zborul e foarte plăcut. Însă ce mă deranjează puțin, și n-am menționat acest lucru uh, anterior în discuția cu statele membre, uh, eu cred că există un mare interes uh, pentru a folosi banii, mai ales la nivelul regiunilor. Însă, vor exista probleme majore la care trebuie să ne gândim împreună cu colegii noștri și împreună cu dumneavoastră, și această problemă majoră se referă la adiționalitate. Pentru că, după părerea mea, multe state au uh, puțin bani uh, la dispoziție în bugetul național pe care îi pot uh, aloca. Banii aceștia sunt folosiți pentru obiectivele comune ale politicii de coeziune, însă rămâne ceva ce ar mai trebui să facă tot statele membre iar aici multe state ar putea să se confrunte cu dificultăți datorită crizei. Și această uh, criză astăzi nu este acută, însă trebuie să reflectăm asupra ei și să ne pregătim, pentru că s-ar putea ca la sfârșitul perioadei uh, să analizăm îndeplinirea obligațiilor uh, legate de uh, adiționalitate și să nu ne placă ce vedem. Prin urmare, uh, sunt motive să continuăm, dar există și motive economice serioase uh, pentru a ne asigura că investițiile acestea chiar uh, au loc. Mulțumim foarte mult pentru acest răspuns detaliat. Domnul Gudmani, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportor uh, în Comisia pentru Bugete, pentru fondurile de coeziune și um, sunt sigur că uh, noi vom transmite la Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională din Comisie aceleași întrebări ca și dumneavoastră. Eu aș dori să vă adresez trei întrebări și dacă dumneavoastră nu puteți să răspundeți astăzi la ele, m-aș bucura dacă aș primi un răspuns în scris de la dumneavoastră. Spuneați că um, în perioada 2000-2006 a existat uh, o uh, prelungire pentru fondul social și pentru fondul de coeziune până în iunie anul trecut. Termenul limită pentru a veni cu documentația a fost acesta. Însă, după calculele mele, analizând situația în uh, toate statele și datele din ianuarie anul acesta, au arătat că 1,9% din bani nu au fost folosiți. Deci, practic, avem un procent uh, care uh, în practică se traduce în 4,5 miliarde. Nu mai există, practic, posibilitate de rambursare a acestor sume. Banii au fost alocați de la buget, însă nu au fost folosiți și acum nu mai există nicio posibilitate de a transfera acești bani la alte fonduri? Și apoi vine întrebarea numărul 1 sunt idei în legătură cu ce s-ar putea face cu acești uh, bani. Am întrebat și comisarul desemnat în legătură cu acest subiect. Toți acești bani sunt uh, folosiți uh, pentru fondul de solidaritate, de globalizare, sunt foarte multe cheltuieli sau sunt economisiți. Care e destinația acestor bani? Pentru că acum situația nu este una prea bună. nu e așa? Și apoi a doua întrebare. Spuneați că aveți planuri bune pentru uh, anul 2010 și că am avut parte de o bună programare în 2009. Dar dacă ne uităm la date, pe ianuarie anul acesta, toate uh, plățile, și avansurile, și plățile interimare, pentru toate statele, presupun un procent de îndeplinire de 31%. 44% dintre state se află însă sub această uh, limită. Statele care stau cel mai prost stau mai prost cu 300% față de celelalte. Prin urmare, um, diferența este uriașă. Dacă ne gândim la fondurile regionale, putem observa că îndeplinirea este de 29%, uh, dar diferența între statele bune și cel mai slab stat este de 400%. 48% dintre state se află sub limita de uh, îndeplinire și dacă ne gândim la fondul social, diferența, din păcate, între cel mai bun stat care și-a îndeplinit obligațiile și statul care stă cel mai prost este incredibilă, 469%. Deci acest stat stă de patru ori mai prost decât primul. Problema cu confinanțarea, spuneați, este una bugetară, însă e ușor să analizăm lista statelor care nu și-au îndeplinit uh, aceste uh, obligații. Sunt state, multe dintre ele, care au uh, deficite mai mari decât alte țări. Dar de ce nu au fost folosiți acești bani? Trebuie să facem anumite măsurători, anumite analize pentru a nu repeta greșelile din perioada 2000-2006. Am văzut că mulți bani n-au fost uh, folosiți sau că trebuie uh, plătiți uh, statelor membre pentru alte destinații sau refolosiți de noi. Dar acest lucru nu este unul bun. Toată lumea știe că vorbim despre cofinanțare, prefinanțare, plăți în avans și așa mai departe. Prin urmare, nu putem să împrăștiem uh, acești bani pentru celelalte nevoi, pentru celelalte linii bugetare. Lucrurile nu stau uh, așa, deși nu există o utilizare sistematică a uh, banilor. Și ultima întrebare a mea se leagă de uh, 2010. Uh, Spuneați că a existat o îndeplinire bună a planului. Însă dacă ne gândim la cifrele legate de plățile interimare, putem vedea că ați reușit să plătiți în 27 uh, de zile, de la 1 noiembrie până la 1 decembrie, 55% uh, din bani pentru a crește cheltuielile fondului de coeziune și 37% pentru fondul social. Adică foarte mulți uh, bani au fost uh, practic uh, folosiți în 27 de zile, ceea ce este o problemă gravă. Sau să presupunem că ați uh, strâns documentele din partea statelor membre și ați așteptat până când toate au fost uh, finalizate, le-ați analizat și după aceea ați făcut plățile. Atunci situația ar sta mai bine. Însă fiecare stat și-a strâns aceste documente la nivel intern uh, și practic va împ- împins până în ultimul moment, uh, v-au împins până în ultimul moment cu plata uh, banilor, pentru că altfel nu v-ați fi îndeplinit uh, planurile. Însă aici se naște o problemă legată de calitate, de uh, controle, de disciplina plăților până la urmă. Prin urmare, aș fi foarte încântat să-mi răspundeți, chiar și într-o formă scrisă la aceste întrebări, dacă nu puteți să-mi răspundeți uh, astăzi. Pe mine mă interesează aceste lucruri pentru că sunt raportor și în Comisia pentru Buget în legătură cu aceste chestiuni. Mulțumesc. Domnule director general, mulțumesc foarte mult pentru aceste uh, întrebări. Dați-mi voie să încep uh, cu uh, ultima, pentru că la asta vă pot răspunde imediat. De fapt, statele membre au plătit facturile pe care le-au primit, au făcut controlele necesare la nivelul autorităților de gestionare. După care au uh, strâns toate aceste solicitări, toate aceste documente din partea autorităților lor, care au fost uh, examinate de uh, organismele de certificare pe care le au statele membre. Și odată ce acest proces s-a încheiat, statele membre ne-au trimis un set de documente pentru anumite plăți. Deci, practic, au fost grupate documentele pentru plăți și noi le-am reexaminat uh, în cele 27 de zile de care vorbiți. Atunci, în acele 27 de zile, practic am făcut toate uh, plățile după ce am realizat un prim control rapid care nu a identificat probleme. După ce am făcut uh, plățile, și dacă am sesizat uh, vreo problemă cu uh, anumite state, e bine, unde am văzut probleme, nu am uh, plătit banii. Și acum problemele au fost rezolvate cu statele membre pentru a ne asigura că atunci când ramursăm banii, cel puțin pe baza unui control al documentelor, avem impresia că lucrurile sunt în ordine. Evident, după aceea urmează controlele noastre de rutină pe care le efectuăm la fața locului prin organismele noastre eh, de eh, audit. Când vorbim despre rata de îndeplinire de 30% în medie, eh, aveți dreptate, nu e un lucru de care sunt mândru. Avem o întârziere de un an. Lucrurile ar trebui să fie mai avansate, să avem un procent mai mare de 30% în acest moment. Dar asta înseamnă că în următorii ani Va trebui să facem toate eforturile necesare pentru a avansa lucrurile. Și o parte din aceste eforturi presupune că noi vom avea o relație foarte strânsă cu acele state membre și cu acele regiuni unde ratele de îndeplinire sunt atât de scăzute precum cele pe care le-ați menționat. Și există anumite situații uh, în care noi uh, am uh, inițiat deja acest uh, contact. Pentru că ne-am dat seama deja în 2009 că lucrurile în aceste zone merg mai încet. Dar de cele mai multe ori vorbim uh, doar despre motive instituționale pentru aceste probleme, de exemplu schimbări uh, ale guvernului uh, sau schimbări ale secretarilor de stat, ale directorilor generali, ale miniștrilor și, evident, durează câtva timp până aceștia se acomodează cu ce au de făcut și se pierd câteva luni. Dar trebuie să vedem uh, de ce apar aceste probleme, de ce nu sunt uh, uh, folosiți banii și de ce nu putem ridica această rată a îndeplinirii obligațiilor, mai ales pentru acele state care se află în urmă. În anumite cazuri, uneori totul ține de probleme mai mari, nu doar legate de capacitatea instituțională, ci și probleme de natură politică care trebuie discutate. Iar în ceea ce privește acea valoare de 1,9% pentru perioada 2000-2006, uh, ei bine, uh, acești bani sunt pur și simplu economisiți. Acum mă uit la colegul meu pentru mai multe explicații. Da, pentru perioada 2000-2006, conform regulamentului, uh, Comisia poate să plătească până la 95%. Deci există un plafon aici. Comisia nu poate face plăți care depășesc acest plafon de 95%. Practic, pentru toate programele care au ajuns la această limită, limită de 95%, această sumă este înghețată până în momentul în care primim toate eh, documentele de încheiere. Aceste sume vor fi eliberate odată ce serviciile comisiei au eh, analizat eh, punerea în aplicare finală a aportului. Și odată ce primim un aviz favorabil din partea organismelor de audit și ale, un aviz favorabil al autorității care efectuează plățile. Această sumă, deci, va fi uh, plătită odată ce vom primi cele trei documente finale și odată ce uh, comisia le va uh, evalua și va verifica corectitudinea cifrelor. Așadar, situația este normală, așa se întâmplă, s-a întâmplat și până acum și sumele vor fi plătite numai după ce vom primi toate aceste documente finale. În acest context, aș dori să mai menționez și faptul că am primit deja anumite documente finale din partea unor state membre. De fapt, uh, am primit aceste documente anul uh, trecut și sumele au fost eliberate pentru aceste state. Prin urmare, e normal să ne confruntăm cu o asemenea uh, situație, iar echilibrul va fi restabilit după ce se eliberează toate aceste sume. Eu nu mă refer la această rată de îndeplinire de 95% și acei 5% care vor fi plătiți de comisie odată ce vor primi rapoartele finale din partea statelor membre. Evident, înțelegem aceste lucruri, însă dacă ne gândim la îndeplinirea obligațiilor pentru uh, Fondul de Dezvoltare Regional și pentru Fondul Social, uh, până la 1 ianuarie anul acesta putem vedea că la o jumătate de an după ce a expirat termenul uh, limită de îndeplinirea obligațiilor nu este de 95%, ci de 92-93%, iar diferența între 95% și 92% este de 3%. Iar eu nu pot să înțeleg cum ar putea fi folosit acești acești 3%. Uh, Pentru că uh, nu se mai pot uh, oferi documente uh, după iunie anul trecut și acești bani nu pot fi economisiți atât de uh, ușor. Nu mă refer la cea prag de 95%, vorbesc de fapt de 16 uh, miliarde uh, bani de anul trecut. 5% din acești bani vor fi plătiți, adevărat, însă mă refer la uh, fondurile care au fost deja blocate și aici mai rămân niște bani, după calcule mele, cam 4 miliarde de euro. Și ce se întâmplă cu acești bani? Acești bani nu mai pot fi folosiți odată ce a expirat acel termen de depunere a documentelor. Haideți atunci să clarificăm această situație. Deci, uh, ați înțeles ce se întâmplă cu acei 95%. Plătim până la 95%, 5% reținem uh, pentru uh, partea finală, iar odată ce primim rapoartele finale, eliberăm acești 5%. Toate bune, așadar. Dar dacă mai rămân bani care nu au fost cheltuiți, e bine, acești uh, uh, bani, vă întrebați, sunt uh, pierduți sau economisiți sau ce se întâmplă cu ei? Ei bine, acești bani nu vor fi refolosiți pentru alte programe. Însă, trebuie să vedem pe de altă parte dacă cumva există programe de investiții care se întind pe o perioadă de șapte ani. Uh, Până la urmă, nu se poate să nu ajungem la un punct în care există uh, proiecte care nu funcționează. Și dacă ajungem, să zicem, la o rată de îndeplinire de 99% până la sfârșit, eu unul chiar nu aș fi nemulțumit de situație. Însă, evident, vă voi transmite și un răspuns uh, scris uh, în legătură cu aceste puncte. Și încă o dată, aveți uh, absolută dreptate, trebuie să facem tot posibilul uh, pentru a ne asigura că în noua perioadă, 2007-2013, banii vor fi uh, cheltuiți cât se poate uh, de bine. Acum ne aflăm la începutul acestei uh, perioade, uh, descoperim tot felul de probleme, evident, acestea trebuie rezolvate cât se poate de repede. Mulțumesc uh, foarte mult tuturor, doamna Schroeder are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări pentru dumneavoastră, domnule Anar. Mai întâi de toate vă răspund venit. Este foarte important să veniți periodic în fața noastră Sperăm că aceste întruniri și dezbateri uh, se vor intensifica în, vi- în viitor. Mai întâi de toate am o între- întrebare legată de implementare, legată de prezentarea dumneavoastră. De fapt, întrebarea mea urmează aceeași direcție ca și antevorbitorul meu. Vedem a- sume atât de mari care sunt uh, implementate. Vă întreb care este însă controlul calității implementării acestor sume. Bineînțeles, dreptul ecologic trebuie să fie respectat, investiți- investițiile trebuie să fie durabile, trebuie să contribuie la dezvoltarea regiunilor și uh, să nu dispară după 5 ani pentru că toată, tot proiectul nu a fost necesar, de fapt, pentru respectiva respectiva regiune. Spre exemplu, banii sunt investiți într-un parc industrial în care nu se așează nicio uh, companie. Prin urmare, cum controlați dumneavoastră situația, cum vă asigurați că așa ceva nu se întâmplă? Asta era prima întrebare. A doua întrebare este orientată în special uh, înspre viitor. Ieri, președinția spaniolă ne-a arătat că la nivelul uh, comisiei s-a organizat un grup de lucru care se ocupă de viitorul politicii de coeziune. Ne-ați putea spune ce s-a întâmplat acolo? Vă mulțumim, domnule Anar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mai întâi de toate, controlul calității. Există trei tipuri de control aproape independent, uh, imediat și trei pe termen lung. Mai întâi de toate, autoritățile care gestionează sunt uh, obligate să facă ceva. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că în momentul de față, în acest sistem uh, comun de gestionare, avem două tipuri de product, produse și anume uh, produse mici care au o valoare de 25-30 de miliarde și uh, proiecte majore. În ceea ce privește proiectele acestea majore, în momentul în care acestea sunt prezentate comisiei, ele sunt, bineînțeles, examinate, evaluate de către autoritățile comisiei. Asta și în ceea ce privește uh, modul în care aceste proiecte respectă legislația în uh, vigoare. Celelalte proiecte sunt selectate de către autoritățile de gestionare uh, împreună cu comisi- comisiile de monitorizare din statele membre și din regiuni. Așadar, avem, pe de o parte, controlele care trebuie să fie întreprinse de autoritatea de gestionare, de asemenea, Uniunea Europeană trebuie să verifice dacă autoritatea de gestionare și-a făcut treaba și anual primim uh, rapoarte de audit din partea unui organism de audit din statele membre, organism care trebuie să verifice diferitele proiecte. Acestea sunt măsurile pe care le avem la dispoziție uh, înainte de a decide efectuarea unei plăți. În plus, există și o serie de audituri care sunt demarate de către noi și mai există verificarea curții de conturi. În aceste cazuri, prin urmare, uh, încercăm să observăm dacă proiectele respectă legislația în uh, vigoare. Însă nu verificăm neapărat uh, ce se întâmplă la fața locului. Și așa trec la întâlnirea de ieri la nivel înalt Um, a grupului din uh, cadrul comisiei. Așadar, ieri această întâlnire a avut loc și uh, poate că Catarina Matanova, care este președinta grupului, va veni în fața dumneavoastră pentru a vă da mai multe detalii. Au existat două părți ale acestei întâlniri. În prima parte am discutat uh, mai degrabă agenda și strategia UE 2020, prezentată de către președintele Barroso. Această strategie a fost prezentată reprezentanților statelor membre și am încercat să aflăm în ce măsură ne putem asigura că viitorul cadru pentru politica de coeziune se alinează obiectivelor strategiei 2020. Am încercat să aflăm care este gradul de flexibilitate pe care trebuie să-l lăsăm la dispoziția statelor membre, uh, flexibilitate care să le permită să răspundă atât obiectelor comune, cât și uh, obiectivelor comune, cât și uh, obiectivelor regionale, care sunt încărcate de specific regional. Prin urmare, am avut un schimb de opinii, nu am tras neapărat niște concluzii pe această temă. Am avut de asemenea și o prezentare a colegilor noștri de la DG uh, Ocuparea Forței de Muncă și DG Agricultură, care ne-au oferit câteva detalii cu privire la viitorul politicilor, politici, uh, politici care sunt clar uh, relaționate cu politica de coeziune. Am avut de asemenea parte de câteva prezentări de natură generală și în acest sens uh, cu siguranță trebuie să discutăm mai uh, aprins cu colegii noștri pentru a ne da seama care sunt obiectivele lor. Iar în cursul după amiezii am discutat cu reprezentanții statelor membre pe următoarea pe următorul subiect. Discutam, practic, uh, manierele în, posibile în care am putea evalua mai bine calitatea proiectelor în momentul în care acestea sunt uh, implementate. Deci, prin urmare, încercăm să nu mai așteptăm încheierea implementării, ci încercăm să verificăm calitatea proiectelor în momentul în care acestea sunt implementate. A, încercăm să aflăm care, sunt, care este valoarea adăugată adusă de aceste proiecte din punct de vedere al protecției mediului înconjurător, din punct de vedere al obiectivelor de dezvoltare, care este gradul în care aceste proiecte respectă legislația europeană în vigoare, spre exemplu. Acestea au fost temele pe care le-am pus în discuție ieri și, cu siguranță, toate aceste teme vor reprezenta în continuare pentru noi teme esențiale în uh, domeniul acesta al implementării politicii noastre. Prin urmare, vom încerca să ne asigurăm că proiectele care sunt demarate și în special acele pro proiecte uh, despre care noi nu primim uh, informații în timp real, mă refer la acele proiecte mici, Așadar, ne vom încerca să aflăm cum ne putem asigura că aceste, aceste proiecte sunt într-adevăr uh, benefice pentru regiune. Există o serie de idei vehiculate pe care vom încerca să le discutăm între noi, însă această temă va trebui să vă fie prezentată um, într-o altă manieră. De fapt, trebuie să ne asigurăm, um, să discutăm cum ne-am putea asigura că implementarea este una bună. În momentul de față discutăm la finele proiectului uh, și la finele implementării, uh, discutăm pe tema uh, efectelor benefice ale acestui, ale respectivului proiect, însă va trebui și în timpul implementării să discutăm aceste teme. Vă mulțumim! Am două comentarii și două întrebări. Toți cei care uh, știu ce se întâmplă la nivelul regiunilor cunosc tema eficienței energetice. Am învățat deja o, te- o lecție. Dacă schimbăm uh, regulile în timpul perioadei de implementare, dacă regulile sunt uh, foarte stricte, uh, banii sunt pur și simplu uh, promiși și nimeni nu are curajul de a schimba proiectele operaționale. Pentru că și astfel ajungem la un, uh, o fază finală în care fondurile nu sunt folosite. Actorii au nevoie și așteaptă banii. Însă, datorită schimbărilor uh, regulilor în mijlocul jocului, banii respectiv nu pot ajunge la uh, cei care au nevoie de aceste fonduri. În momentul de față, schimbarea proiectelor uh, operaționale este foarte dificilă și știm asta de la fața locului. De ce? Pentru că i-am întrebat pe cei care acționează la fața locului. Ei se întreabă de la cine ar putea să primească respectivele fonduri. Ce se va întâmpla pe viitor cu proiectele operaționale? Poate trebuie să devină mai deschise, trebuie să fie mai flexibile și De asemenea, controlul s-ar putea să nu mai fie suficient de strict în cazul în care proiectele operaționale sunt uh, deschise. Însă, care este situația care se uh, reflectă în momentul de față, statele membre nu folosesc fondurile și acum întrebăm Comisia de ce statele membre nu reușesc să folosească toate fondurile. Prin urmare, se pune problema rolului Comisiei. Fie uh, Uh, comisia își devine mai activă, fie situația din momentul de față se va propaga și pe viitor. Deci, uh, fie avem de-a face aici cu o investiție a Uniunii Europene, uh, o, investiție bazată pe fonduri care nu sunt cheltuite sau avem a doua variantă, Comisia începe să verifice de ce aceste fonduri nu sunt folosite. Uh, a, anul trecut vorbeam despre re, reciclarea fondurilor din fondul de coeziune. Ei bine, această propunere a fost respinsă de către Comisie, de, de, către, Consiliului, de către Consiliul de asemenea. Prin urmare, această metodă a reciclării a fost respinsă categoric. 1,5% e un succes dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în trecut. Dirk, sunt sigur că îți vom face viața grea în următorii cinci ani și tare ne-ar plăcea să ne aduci niște date concrete, niște cifre. De asemenea, suntem uh, cât se poate de pregătiți să intrăm în, uh, în detalii acum. Dau o întrebare acum. Cum crezi că criza financiară a afectat politica de coeziune? A ajutat-o sau nu? Este o, o problemă. Statele membre își pot folosi propriile instrumente și acestea se pot uh, aplica atât fondurilor europene cât și fondurilor naționale. Prin urmare, avem o situație nouă. Reformarea sau reforma uh, politicii de coeziune va fi acum reanalizată în contextul acesta al crizei financiare. Este o întrebare de natură generală, însă trebuie să ne gândim la ea, pentru că, în mod evident, ceva trebuie să se schimbe Asta din cauza metodei folosite până în momentul de față de către statele membre. A doua întrebare se referă la buget. Dacă avem uh, probleme astăzi, va trebui să votăm bugetul pentru 2010, 2012, 11, 2012, etc. Colegii de la Comisia pentru Buget va ave, vor avea tendința de a scădea uh, fondurile alocate. Dacă până acum n-am folosit toate fondurile puse la dispoziție, bineînțeles, pe viitor, uh, cu siguranță nu vom avea nevoie de o augmentare a bugetului. Și care este uh, um, care este abordarea noastră a acestei uh, probleme, pentru că dacă vom avea un buget mai mic alocat, cu siguranță situația se va înrăutăți. Vă mulțumesc. Am să încep cu întrebarea reală. În ceea ce privește bugetul, două puncte sunt importante. În primul rând, să ne uităm la bugetul pentru 2010, 11, 12, 13. Planurile noastre și estimările noastre spun următoarele. Vom avea o creștere continuă a bugetului până vom ajunge la un vârf în 2013, dar va trebui să organizăm acest lucru în așa fel încât în 2013, când ajungem la punctul maxim, nu depășim plafonul stabilit în cadrul financiar. Va trebui să colaborăm cu regiunile și cu statele membre pentru a ne asigura că, ace- că ei vor face toate eforturile necesare acum, în 2010 și în 2011, pentru a se asigura că proiectele funcționează în teren, că există ceea ce numim noi un project pipeline, un sistem de proiecte care să asigure sporirea acestora și creșteri în anii următori. Vă spuneam că în prezent lucrăm la această creștere pentru 2011, ne gândim la 25-30% creștere, după aceea o altă creștere în 2012 și încă una în 2013. După aceea, după 2013, situația se va schimba. 2013 va fi un moment de vârf, pentru că atunci N plus 2 și N plus 3 se vor întâlni, practic pentru statele, noile state membre, iar după acel an probabil va exista oarecare încetinire dacă nu cumva reușim să păstrăm acel nivel. Asta rămâne de văzut. Însă, deocamdată, dacă vrem să avem acest profil bugetar, trebuie să realizăm aceste investiții în teren și asta mă duce la o altă problemă, la altă întrebare pusă. Impresia mea este că această criză ar putea avea efecte pozitive în materie de politici de coeziune și nu pentru că politica de coeziune este o politică anticriză. Am mințit dacă am spune așa ceva. Este o politică structurală pe termen lung, însă ceea ce am putut demonstra, consider eu, este că dacă există într-adevăr momente de crize neașteptate, totuși în cadrul acestei politici există suficientă flexibilitate care să ne permită să nu să schimbăm politica, dar să operăm anumite ajustări, să deplasăm accentul dintr-o parte în alta. Acest lucru s-a făcut în 2009. Iar un alt lucru care face această politică foarte importantă pentru 2010 este faptul că această capacitate a statelor membre de a a își spori cheltuielile este limitată, nu mai sunt bani disponibili acolo. Și aici este marele avantaj a acestei, acestei perioade de șapte ani. Da, banii vor fi disponibili. Iar pentru multe țări, acest lucru va reprezenta o bază solidă pe care ele vor putea construi și vedem că mulți miniștri de finanțe au reușit, au încercat să se asigure că banii de care au nevoie pentru cofinanțarea fondurilor structurale rămân disponibile, sunt alocați astfel în statele membre, pentru că fondurile structurale în sine sunt un stimulent major pentru investiții. Și atâta timp cât acestea sunt investiții pe care le dorim orientate spre viitor, ele sunt perfect în conformitate cu obiectivul nostru pe termen lung, obiectivul nostru general, și anume îmbunătățirea competitivității, adaptarea la schimbările de climă, promovarea a ceea ce numim o economie ecologică. Și pe aceste componente vom pune accentul în anii următori. Intenția noastră este ca în acest an să prezentăm două comunicări, una pe, pe politica de durabilitate și coeziune și alta pe inovație, competitivitate și legăturile cu politica de coeziune. De asemenea, intenționăm să arătăm exemple de bune practică din teren la nivelul întregii Uniuni Europene și ca să trec la, la cealaltă întrebare, vedem în prezent cum unele țări se, și regiuni se, pre, se pregătesc să își modifice la rândul lor programele. Anul trecut, noi am spus multor țări și regiuni, nu vă schimbați programele, pentru că veți pierde încă șase luni cu modificarea acestor programelor. Nu, puneți-le în aplicare în teren pe cel pe care le aveți și o să vedem după aceea când avem o perspectivă mai clară asupra crizei, vom vedea dacă e nevoie sau nu să le modificăm. Însă, în prezent, primim scrisori, ni se pun, ni se pun întrebări uh, dacă Comisia este de acord cu modificarea programelor și, desigur, suntem receptivi la aceste solicitări și vom vedea și în cazul acestor modificări, dacă se înregistrează schimbări pozitive, de exemplu, în direcția economisirii de energie, în direcția inovării și în direcția a constituirii unei economii mai ecologice. În sfaturile pe care le dăm regiunilor și statelor membre, ne vom concentra pe aceste priorități, însă, încă o dată, aș spune că trebuie să recunoaștem cu toate aceste obiective pe care le avem, trebuie să recunoaștem că există probleme specifice în anumite locuri, probleme care trebuie rezolvate și nu vom realiza o dezvoltare regională echilibrată dacă nu rezolvăm aceste probleme. Deci trebuie să lăsăm un anumit, un anumit grad de flexibilitate pentru aceste regiuni. Nu poate fi 100% doar inovație. S-ar putea să existe și alte priorități care vor trebui să fie avute în vedere și pentru asta, în opinia mea, e nevoie de puțină flexibilitate. Însă, desigur, acest aspect poate fi discutat și chiar și în cadrul comisiei mai mult. Vă mulțumim. Înainte de a da cuvântul domnului Van Nistelrooy, aș dori să vă informez că pe lista mea s-au înscris la cuvânt patru membri. Avem timp până la 10 și jumătate, prin urmare am să vă rog să fiți a, cât de conciși posibil. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Am să încerc să, să nu vorbesc foarte mult. Două întrebări aș avea. Practic o întrebare și o sugestie. Întrebarea următoarea Comisia noastră parlamentară se confruntă cu problema acestei um, revizuiri pe parcurs. Procesul se desfășoară probabil în sensul evaluării, pregătirii acestui raport de revizuire în discuțiile legate de acestea ne-am dat seama că e vorba de, un, de o falsă revizuire. Nu se analizau lucrurile în termeni reali. Da, se pot rezolva probleme dacă luăm bani dintr-o altă categorie și transferăm în altă categorie și așa mai departe. V-aș ruga să ne informați în legătură cu acest profe- proces și, să, și cum participați dumneavoastră la acest proces. Sugestia mea ar fi ca Parlamentul să-și ia următoarea inițiativă, să avem o audiere importantă în legătură cu evoluția politicii de coeziune și să combinăm acest lucru cu o întâlnire pe care am putea avea în parlamentele naționale, pentru că și acolo se va discuta viitorul politicilor de coeziune. să nu discutăm doar aici, în clădirea Parlamentului, ci să vorbim și cu cei uh, care din parlamentele naționale uh, se ocupă de viitorul politicilor de coeziune, pentru că așa vom reuși să realizăm o abordare pe multiple niveluri. Ne puteți informa, deci, în, în legătură cu acest proces de revizie pentru a nu mai avea surprize în viitor și, în al doilea rând, sunteți dispus să combinați procesul cu aceste activități parlamentare care deja sunt, pla- sunt planificate. Vă mulțumesc. În ceea ce privește primul lucru menționat de dumneavoastră, în cadrul comisiei discuția se desfășoară acum uh, asupra Cartei Europa 2020. Am avut un proces de consultare am avut o participare masivă la acest proces de consultare. Și mă bucur să vă spun că cel mai mare grup a fost cel al regiunilor și asociațiilor regionale. Colegii de la Secretariatul General ne-au rugat să-i ajutăm să analizeze uh, documentele consultative primite din partea regiunilor și opinia acestora a subliniat rolul regiunilor ca protagoniști în procesul de dezvoltare în diferite țări și de asemenea a subliniat valoarea coeziunii, politicilor de coeziune ca un fel de, n-aș spune vehicul, pentru că cuvântul este mult prea instrumental, însă ca un mod adecvat de a transpune obiectivele și temele prioritare incluse în Carta Europa 2020, concret în teren. Consider că în momentul de față acest proces de consultare continuă încă să fie examinat, mai primesc contribuții în partea statelor membre, întreprinderi, alți protagoniști și cred, după câte știu, colegii din Secretariatul General sunt pe cale de a sintetiza toate aceste contribuții. Cred că și comisia, noua comisie, odată ce își intră în funcție, se va adapta foarte rapid, în termen practici, asta înseamnă undeva la începutul lui martie, cel mai devreme ei vor adopta această carte Europa 2020, care va deveni un cadru de referință și pentru munca noastră în materie de politici de coeziune. Acum, în ceea ce privește revizuirea bugetară, cred că un document uh, va fi emis undeva înaintea vacanței de vară, însă dacă mă uit la calendar, Cred că și an, anul, trecu, anul viitor probabil vom ajunge la punctul la care, dincolo de toate considerațiile privind bugetele și cadrul financiar, va trebui să elaborăm cifre și propuneri concrete referitoare la ceea ce dorim să facem în uh, domeniul acestor politici. În timpul audierilor, domnul Han, comisarul desemnat, a arătat că are o înțelegere de ansamblu a întregii arhitecturi a politicii de coeziune. În ceea ce ne privește, noi încercăm să ne conformăm acestei viziuni, lucrăm în colaborare cu colegii de la uh, Directoratul General pentru Bugete și lucrăm la viitorul cadru financiar. De asemenea, colaborăm și cu colegii, cu acești colegi asupra aspectelor legate de guvernanță în, în, în legătură cu prevederile Cartei Europa 2020. Locul dumneavoastră în acest proces este evident, este de asemenea clar că în final va fi o propunere formulată de Colegiul Comisarilor și un posibil și va fi nevoie de un arbitraj probabil la acest nivel. În paralel continuăm să colaborăm și cu statele membre și cu regiunile, eh, cu statele membre în grupuri la nivel înalt, cu regiunile, în principal cu ajutorul infrastructurii eh, birourilor regionale de aici din Bruxelles și cu ei discutăm eh, aspecte concrete propunerea mea, domnule președinte, probabil va fi și o propunere oficială făcută de viitorul comisar, dar cum sper să prezinte el această propunere. Eu însă, în ceea ce mă privește, consider că ar fi foarte folositor ca, în primul rând, să avem un contact strâns și continuu cu dumneavoastră și să vedem dacă pe lângă aceasta nu am putea cumva să organizăm un mic grup de persoane desemnate să lucreze împreună asupra unor aspecte punctuale, însă asupra acestui lucru va trebui noastră înși vă să decideți. În ceea ce ne privește, noi suntem extrem de dispuși să vă oferim toate informațiile de ordin tehnic și analizele pe care le realizăm le vom pune, prin urmare, la dispoziție când le veți dori. Nu este absolut nici o problemă. Sper că foarte, foarte repede vom trece la aspectele mai concrete la activității noastre viitoare și v-aș ruga să arătați puține, să ne arătați puțină, puțină înțelegere, pentru că și noi am fost într-o situație oarecum dificilă am avut trei comisari excelenți, unul după altul. Unul încă lucrează cu noi și avem, evident, viitorul comisar, iar sarcina mea va fi aceea de a discuta cu domnul Han, viitorul comisar, pentru a, a-i da posibilitatea să-și formeze propria părere asupra viitorilor politici, pentru că uh, cel mai probabil domnia sa va fi comisarul nostru pentru următorii cinci ani și atunci este evident absolut normal ca și domnia sa să aibă un cuvânt de spus atunci când încercăm să schițăm acest viitor. Însă sunt convins că îi va face o plăcere deosebită să vină și să discute aceste aspecte și cu dumneavoastră. Și noi vom continua să ne concentrăm asupra aspectelor mai concrete ale acestei politici, dar aspecte care sunt la fel de importante ca și arhitectura de ansamblu. Sunt întrebări concrete în materie de punere în aplicare a acestor politici. Sunt extrem, extrem de dispus să, să discut aceste lucruri cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru aceste aspecte interesante pe care le-ați subliniat. Da. Domnul Toerer, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Aner, astăzi vom discuta raportul despre anul 2009. După cum spunea și domnul Gotmantis, acest an este unul important pentru că este anul crizei financiare. Și în acest context trebuie să accentuăm anumite aspecte. Da, avem o perspectivă pe termen lung. Însă cum arată condițiile economice la nivel mondial? Păi, nu avem uh, lichiditate, avem uh, investiții publice, nu avem investiții uh, private și se pune întrebarea cum poate ajuta la ameliorarea situației politica de coeziune. Uh, spre exemplu, printr-o implementare mai rapidă, astfel încât uh, statele naționale să fie ajutate. Așadar, am putea trece de la o implicare uh, pasivă la una cât se poate de activă în stabilizarea ocupării forței de muncă în domeniul investițiilor, astfel încât situația economică să se redreseze. În acest context vorbește despre schimbarea regulilor, uh, despre renunțarea la cofinanțare, spre exemplu, ei bine, până discuțiile de genul acesta se vor fi încheiat, uh, sperăm că și criza financiară se va fi uh, încheiat. Nu avem nevoie de reguli noi, ci avem nevoie de măsuri cât se poate de rapide, măsuri care să sprijine investițiile. Trebuie să ne asigurăm că statele naționale contribuie de asemenea la investiții, trebuie să ne asigurăm că programele implementate sunt într-adevăr calitative. Și ce vreau să aflu de la dumneavoastră? Dacă avem uh, probleme cu cofinanțarea pe termen scurt, atunci statele membre și noi de asemenea trebuie să discutăm dacă uh, trebuie să le oferim facilități creditare pe termen scurt, spre exemplu unui, uh, un an, regiunilor sau statelor uh, membre. Nu uh, sunt de părere că trebuie să renunțăm la cofinanțare, ci sunt de părere că dacă vrem să sprijinim redresarea economică, trebuie să acționăm acum. Și vă întreb dacă există gânduri de gene, genul acesta, dacă statele membre au venit la dumneavoastră pentru a vă cere facilități creditare pe termen scurt, de șase luni, un an, astfel încât fondurile din uh, acest fond de coeziune și uh, dezvoltare regională să funcționeze într-adevăr. Director General, reply, please. Thank you very much. Domnule director general, puteți răspunde. Mulțumesc uh, mult pentru această întrebare. Există două tipuri de facilități care, de altfel, există deja. Primul tip se referă, de fapt, la plățile în avans. Acestea pot fi folosite, sunt fonduri operaționale, pot sluji acestui scop. Majoritatea statelor membre uh, le-au folosit uh, pentru acest scop în 2009, uh, conform unui studiu pe care l-am elaborat prin birourile noastre locale și regionale. Mai există și o uh, facilitate a Băncii Europene de Investiții uh, care oferă credit uh, statelor membre și multe state au folosit această facilitate de creditare a Băncii Europene de Investiții și pentru BEI pot să vă spun că acest uh, lucru este uh, atractiv, adică uh, le convine și lor să ofere aceste um, credite unor parteneri siguri implicați în politica de coeziune. Așa funcționează lucrurile și acest instrument poate fi folosit. Cred că ne gândim la combinarea avansurilor cu facilitățile de uh, credit, putem spune că mm, eu personal nu am primit nicio scrisoare uh, care să-mi semnaleze uh, vreo problemă. Eu uh, am uh, scris la rândul meu o scrisoare sau uh, două în care mă îndoiam în legătură cu utilizarea unor plăți în avans și aceste proceduri sunt în desfășurare, însă, pe ansamblu, pot să spun că nu au existat plângeri în această direcție. După cum spuneați și dumneavoastră, ca principiu, Evident, cineva nu-și poate imagina fondurile structurale uh, fără cofinanțare. Evident, acesta este un principiu care va fi păstrat uh, dincolo de orice reflexii uh, ciclice uh, pentru următoarea uh, perioadă de programare. Mulțumim foarte mult. Doamna Deli are cuvântul, după care încheiem această discuție cu doamna Ockman. Domnule director, uh, bună dimineața și bine ați venit! Aș dori să uh, merg în aceeași direcție ca și colegul meu, domnul Albright. Ați evocat exemplul uh, Franței, însă vreau să vă aduc aminte motivele pentru care Franța va utiliza acel 4% pentru renovarea locuințelor. Pe de o parte, autoritățile de gestionare nu au solicitat o modificare a pro programelor operaționale Uh, și organismele uh, profesionale din domeniu s-au mobilizat pentru a folosi această posibilitate. Iar uh, fondurile, Fondul European pentru Dezvoltare Regională a fost folosite împreună cu fondurile naționale destinate economiei de energie. Deci, pentru mine, întrebarea este următoarea. De ce Comisia nu ia măsuri imediate pentru a stimula statele membre să își redeschidă programele operaționale și să beneficieze de fonduri accesibile până în 2013, pentru că altfel și Germania și alte state vor putea uh, beneficia uh, de aceste fonduri. De ce astăzi dumneavoastră uh, nu oferiți consiliere tehnică pentru ca și alte state membre să beneficieze de aceste fonduri? Mulțumim. Domnule director, aveți cuvântul. În ceea ce privește aceste sfaturi de natură tehnică, evident, uh, primul comentariu este următorul. Uh, noi suntem ezitanți și am fost ezitanți în 2009 atunci când a venit vorba de a invita statele membre sau regiunile să-și deschidă anumite programe. De ce? Pentru că există anumite tendințe în statele membre și în regiuni ca atunci când modificăm un program, când îl redeschidem, uh, să așteaptă uh, să aștepte uh, trecerea uh, timpului, să apară o modificare și apoi să beneficieze de această modificare. În 2009 era important ca faptul Uh, era important ca programele care au fost aprobate să uh, fie puse în uh, aplicare. Și în Franța acest lucru s-a petrecut cu succes. Însă acum, evident, ne uh, lovim de o solicitare uh, crescută din partea regiunilor de a uh, modifica programele. Când discutăm cu regiunile, evident, le atragem atenția asupra acestei posibilități și le oferim sfatul de a utiliza aceste programe. Și asta cu atât mai mult dacă există și alte investiții uh, pe care au contat aceste regiuni și care nu s-au realizat. Sau spunem că există anumite uh, încetinele atunci când vine vorba de uh, activitatea întreprinderilor la nivel local. Deci sfătuim regiunile să folosească acești uh, bani, însă motivele pentru care uh, statele membre folosesc într-o manieră variabilă acești uh, bani ține de faptul că Există destule uh, state membre, mai ales printre statele membre vechi, care deja au sisteme naționale care funcționează foarte bine. Și atunci aceste state spun nu avem nevoie neapărat uh, de bani europeni pentru aceste proiecte. Uh, Franța este un exemplu în care interesul este uh, net uh, superior uh, celui din alte state. Însă, evident, noi uh, atragem atenția statelor membre și regiunilor în legătură cu acest subiect. Însă, fiindcă vorbim despre un parteneriat, noi nu uh, impunem niște uh, soluții, nu oferim uh, instrucțiuni, nu spunem uh, nimănui uh, trebuie să faci asta sau asta. Posibilitatea există, Cred că această posibilitate este una atractivă și este uh, cu atât mai atractivă cu cât un stat uh, membru are probleme datorată mare parte crizei atunci când vine vorba de utilizarea banilor. Și cred că acum intrăm într-o etapă în care vom avea uh, tot mai multe modificări ale programelor și uh, ne axăm pe această temă. Mai exista vreo întrebare? Nu, în regulă atunci. Mulțumim foarte mult. Uh, și acum uh, doamna uh, Ogni are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general, bine ați venit în cadrul acestei comisii. Am două observații. În ceea ce privește performanța statelor pentru absorbția fondurilor structurale europene, eu cred că am putut putea să uh, folosim la nivel național fondurile europene și uh, să uh, folosim uh, banii cu câteva luni înainte ca aceștia practic să ajungă fizic în regiune. Să spunem că uh, o regiune nu uh, își cheltuie pachetul uh, alocat și atunci oare n-am putea să transferăm acești bani spre o regiune care absorbe mai bine? Asta ar îmbunătăți uh, performanța pentru stat, performanța vis-a-vis -vis de absorpția fondurilor structurale și, până la urmă, asta ar sancționa și regiunile uh, care uh, mobilizează mai puțin această politică și ar stimula regiunile care folosesc bani într-o manieră dinamică și eficace. Aș dori să ne mai spuneți ce credeți în legătură cu acest subiect. Și acum o a doua întrebare. Parlamentul European, uh, acum ceva timp, cred că acum un an în urmă, a solicitat Comisiei să reflecteze la o inițiativă care se numea uh, Erasmus uh, al aleșilor locali. Practic, programul trebuia să ofere șansa aleșilor locali să descopere alte practici din alte regiuni, din alte state membre. Uh, și programul uh, a fost uh, prevăzut pentru 2009, atunci trebuia să se realizeze un studiu de fezabilitate. Noi, în Franța, deja am primit solicitări ale aleșilor locali vis-a-vis -vis de acest program. Ce ar trebui să le răspund acestora? Ce se întâmplă cu acest proiect? Mulțumim foarte mult. Domnul Lan, aveți cuvântul. Sunt două întrebări foarte dificile. În ceea ce privește prima întrebare, cred că orice uh, reflexie în acest sens merită atenție și trebuie făcută. N-am uh, vorbit despre situația N plus 2. La sfârșitul anului 2009 am avut uh, probleme uh, puține uh, de tipul N plus 2, însă dintre cele pe care le-am avut, majoritatea s-au axat pe două state, pe Spania și pe Italia. Aici vom lansa anumite proceduri în acest moment. Pentru anul 2007 a existat o propunere a Comisiei care sugera uh, ca anii 2007 și 2008 să fie luați în considerare împreună, adică pentru 2007 să avem un N plus 3 un, sau un N plus 4. Trebuie să reflectăm puțin la această chestiune, uh, raportându-ne la viitoarea generație de programare. Dacă vorbim despre o flexibilitate de tipul pe care l-ați propus dumneavoastră, atunci, practic, naționalizăm puțin fondurile. Fie suntem foarte radicali și ne punem întrebarea dacă n-ar trebui să uh, prelungim uh, în general uh, tranșele N plus 2 și N plus 3 și apoi ne-am putea gândi la o, două solu- la o a doua soluție dacă în primii 2 sau 3 ani n-ar trebui să avem un N plus 3 în loc de N plus 2 pentru ca uh, astfel să existe mai mult uh, timp pentru demararea uh, proiectelor. Oare dorim să păstrăm această amenințare a eliberării uh, fondurilor care uh, stimulează uh, eforturile la nivelul statelor membre? Ei bine, e o chestiune de discutat și până la urmă este și o alegere politică, pentru că să fie foarte clar faptul că N plus 2 nu reprezintă o bază științifică oarecare care să ne spună că um, ea este cea mai bună alegere. Trebuie de asemenea să ținem cont uh, și de faptul că există uh, anumite uh, distinții care trebuie făcute aici. N plus 2 uh, este o formulă mult mai dificilă pentru cooperarea teritorială, uh, unde există mai multe uh, state transfrontaliere cu culturi administrative diferite care sunt implicate în proiect și aceasta este mai greu de realizat decât în cadrul proiectelor de tip mainstream. Acest uh, punct uh, cu siguranță se va afla pe ordinea noastră de zi în uh, viitor și vom lua în considerare și alternativa sugestiei dumneavoastră. În ceea ce privește programul Erasmus al aleșilor locali, eu unul trebuie să mă informez în legătură cu subiectul. Știu că am lansat un studiu uh, eu am fost pentru această măsură la început. Dar mi-am dat seama după aceea că există dificultăți uh, mari de natură uh, tehnică uh, în sistemul nostru administrativ în comisie, care ar putea să nu ne permită să creăm un sistem atât de flexibil pe cum ne-am dorit. Evident, ideea însă este una bună, dar problemele țin de sistemul nostru. Aș dori să vă pot spune, uh, suntem în acest punct, în acest moment, însă nu știu exact cum stau lucrurile și pot să vă răspund uh, eventual în scris după ce mă informez. Însă acest uh, proiect se înscrie și în cadrul proiectelor pilot pe care le-am avut, proiecte de natură uh, tehnică și cred că acesta ar fi cel mai dificil dintre ele, pentru că din punct de vedere administrativ lucrurile nu funcționează bine, nu avem uh, uh structurile uh, pe care le avem în, caz, în cadrul uh, programului Erasmus pentru studenți. Însă ideea rămâne una bună, prin urmare merită să fie uh, urmată. Mulțumim foarte mult, domnule director general pentru toate aceste cifre, pentru această dezbatere pe care am avut-o și uh, de-abia așteptăm să primim uh, datele analitice pe care le-ați menționat în cadrul discuției. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc că și eu, a fost și pentru mine o mare plăcere! Stimați colegi, să trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Domnul Oleniciac este aici alături de noi. Prin urmare, domnia sa va lua cuvântul și vom discuta pentru prima dată documentul pe care domnul Oleniciac îl redactează cu privire la strategia pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în cadrul viitorul, viitoarei politici de coeziuni. Astăzi vom avea un prim schimb de opinii. Domnule Oleniciac, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Să trecem la documentul de lucru privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în cadrul viitoarei politici de coeziune. Strategiunea pentru Marea Baltică este prima strategie comună majoră pentru o macroregiune. Și tocmai de aceea această stra- strategie trebuie să fie considerată o strategie pilot concluziile care vor fi trase după implementarea sa vor uh, fi folosite pentru crearea de noi strategii pentru alte macroregiuni europene. Această strategie a fost adoptată după consultări extinse atât cu statele membre ale Uniunii Europene, cât și cu reprezentanții companiilor, universităților, ONG-urilor. Cred că acesta este unul dintre aspectele pozitive ale uh, procesului, pentru că uh, strategia s-a bazat pe părerile atât de multor actori. Patru piloni asigură folosirea eficientă a acestor fonduri în cadrul strategiei. Avem uh, protecția medi mediului, creșterea accesibilității regiunilor, și uh, alte două, <laughs> uh, alți doi piloni. În plus, ar trebui să ne gândim și la aspectul academic, probabil, uh, și anume inovarea. Strategia pentru macroregiuni ar putea, într-un cadru mai larg, să influențeze integrarea cetățenilor europeni în cadrul respectivei macroregiuni, bineînțeles. Punctul de plecare pentru strategie era reprezentată de strategiile existente la nivelul regiunii, atât în ceea ce privește colaborarea bilaterală, cât și uh, colaborarea statelor din regiunea Mării Baltice cu Uniunea Europeană. Mai întâi de toate trebuie să creăm o strategie pentru macroregiune, mai apoi să definim anumite obiective și mai apoi uh, trebuie să adoptăm anumite pro- proiecte menite a duce la transformarea în realitate a respectivelor obiective. O altă, un alt aspect important este o strategie coordonată care să conțină toate obiectivele. Care sunt uh, obiectivele uh, acestei strategii? Ei bine, uh, obiectivele în sine sunt folosite, sunt implementate și re, transformate în realitate prin folosirea fondurilor de coeziune. Însă se dorește implicarea PAC, uh, politicii pentru pescuit și uh, cercetare și dezvoltare. Fondurile uh, pentru aceste politici trebuie să contribuie la dezvoltarea macroregiunii. Această strategie implică cooperarea statelor Uniunii Europene care fac parte din regiunea Mării Baltice cu alte state care nu sunt membre, dar se află în acea regiune. De asemenea, Uh, se dorește o co colaborare strânsă cu statele care au un efect asupra uh, regiunii Mării Baltice. Activitățile în cadrul strategiei sunt coordonate de Comisia Europeană. Din momentul de în momentul de față, Comisia Europeană nu are suficiente resurse, atât de natură financiară cât și uh, de natură umană, pentru a uh, superviza într-o manieră eficientă implementarea acestei strategii. Este foarte important să ne asigurăm că raportul privind implementarea acestei strategii, care va fi uh, publicat în anul 2011, conține toate concluziile implementării acestei uh, strategii. În timpul președinției uh, pol poloneze, pe baza acestor concluzii, trebuie să se dea o nouă față acestei strategii. Care sunt provocările cu care ne confruntăm în momentul de față? Mai întâi de toate, trebuie să diferențiem tipurile de economii și sisteme sociale astfel încât să putem transfera experiența obținută de statele mai dezvoltate, precum cele din uh, regiunea scandinavă, în celelalte state mai puțin dezvoltate. Aceste state uh, investesc mai puțin în dezvoltare, în uh, cercetare și inovare. Presupun că aceasta este una dintre marile provocări ale viitorului. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există mai multă mobilitate la nivelul regiunii. Astăzi uh, vedem o, o îmbătrânire progresivă a populației din zone. Dezvoltarea trebuie să rămână în continuare marea noastră prioritate, dezvoltare economică și în acest sens trebuie să vorbim despre finanțarea uh, strategiei. După cum spuneam, uh, strategia pentru Marea Baltică a fost uh, creată pe baza unui buget deja existent. Prin urmare, această strategie nu are un buget alocat. Trebuie să ne întrebăm dacă strategia pentru această macroregiune trebuie să aibă un, ar trebui să aibă un buget separat. Un buget care să fie folosit pentru coordonarea acțiunilor și, poate, pentru implementarea unor uh, proiecte comune în cadrul macroregiunii. Însă, uh, nu s-a găsit până în momentul de față un răspuns la această întrebare. O provocare legată de implementarea strategiei o provo- provocare pe care probabil nu am uh, luat-o suficient în uh, considerare, se referă la problemele legate de transport. Transport feroviar, rutier, maritim. Și acest, acest aspect trebuie să fie discutat. Există de asemenea problemele energetice gazoductul nordic nu mai este un element ipotetic, ci este unul deja aproape real. Prin urmare, nu trebuie să ne punem întrebarea dacă acesta va fi construit. Acest lucru este sigur. Uh, în momentul de față trebuie să analizăm urmările uh, construcției sale la nivelul economiei și uh, la nivelul uh, securității mediului înconjurător. Trebuie de asemenea să ne gândim și la toate problemele legate de transport și la, legate de accesul la porturile maritime. În ceea ce privește economia și energia, importantă este folosirea acestei regiuni a Mării Baltice în cadrul proiectelor pentru energie regenerabilă. discutăm aici despre construirea unor uh, um, turbine eoliene și, de asemenea, despre folosirea biomasei în uh, scopul creierii de energie. O altă, un alt aspect vital este legat de limita macro-regiunii macroregiunea trebuie să aibă hotarele clar precizate sau uh, ar trebui ea să fie uh, luată în considerare într-o manieră mult mai generală? Pentru că proiectele pe care le implementăm în respectiva macroregiune, bineînțeles, au efecte care depășesc cu mult granițele macroregiunii. Mă refer la proiectele legate de protecția mediului înconjurător. Aceste proiecte um, se uh, au uh, practic un efect asupra tuturor statelor membre. De asemenea, dacă vorbim despre protecția mediului înconjurător, trebuie să ne gândim și la uh, râurile care se varsă în uh, Marea Baltică, râuri care traversează atât teritoriul statelor membre, cât și uh, teritoriul unor state care nu fac parte din Uniunea Europeană. Și astăzi trebuie să ne gândim la co- consecințele, concluziile de asemenea uh, ale implementării strategiei pentru Marea Baltică. Acestea pot reprezenta o experiență folosită în viitor. Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat rezoluția privind strategia pentru Dunăre. Ne gândim și la alte macroregiuni care să acopere regiunea Alpilor și a uh, Mării Mediterane, spre exemplu. Însă, în orice caz, trebuie să folosim experiența existentă în momentul de față pentru a crea noi strategii. Uh, mai întâi de toate, Johan Seller are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumim de asemenea raportorului. Domnia sa ne-a prezentat acest document de lucru și astăzi ne-a oferit câteva uh, completări într-o manieră orală. Consider că avem o bază solidă pentru munca Parlamentului de pe viitor. Am uh, înțeles toate aspectele legate de strategia uh, privind regiunea Mării Baltice. Nu trebuie să uităm faptul că Marea Baltică a fost o, dincolo de cortina de fier. A, această cortină a împărțit uh, statele europene în uh, state vestice și state estice. Practic, uh, Marea Baltică a separat statele democratice de cele care își duceau existența uh, marcată fiind de dictatură. Acesta este trecutul, însă pe viitor ne dăm seama că situația se va schimba în mod evident. Extinderea Uniunii Europene înspre nord, uh, nord-est, est, uh, s-a transformat mai degrabă într-o mare interioară. A transformat Marea Baltică într-o mare interioară dar această mare reprezintă în continuare pentru noi toți o provocare. Problemele legate de mediul înconjurător, problemele legate de uh, căile de transport, problemele legate de aspectele sociale, toate trebuie să fie rezolvate și asta conform celor spuse de către raportor. Avem uh, mari așteptări din uh, partea de la această strategie privind Marea Baltică. De fapt, așteptările provin din partea, în special, a statelor care se află în zonă. Nu doar Parlamentul European se confruntă cu această temă, ci există o serie de actori care se reunesc pentru a discuta crearea acestei macroregiuni a Mării Baltice și uh, soluțiile pentru problemele din zonă. După cum spunea și uh, raportorul, prin regiunea Mării Baltice creăm o primă macroregiune. Avem uh, o serie de alte proiecte legate de crearea altor uh, macroregiuni, precum macroregiunea bazinului Dunării. Așadar, sunt de părere că toate aceste experiențe legate de Marea Baltică se vor aplica și în cazul altor uh, macroregiuni. Această strategie nu este cu siguranță una pe termen mediu, ci una care trebuie să fie considerată a fi una pe termen lung. Bineînțeles, avem nevoie și de voința statelor membre de a se implica în această strategie. Uh, Parlamentul uh, german a luat o decizie în acest sens anul trecut și anume a decis că, ca și Germania să se implice în această strategie. Unele dintre aspectele puse în discuție de către raportor uh, sunt deosebit de importante și dați-mi voie să le reiterez. Colaborarea cu statele învecinate care nu sunt membre ale Uniunii Europene nu trebuie să fie uh, lăsată la o parte. Strategia pentru regiunea Marii Baltice va avea un sens doar dacă ne vom uh, uh, dacă vom reuși să colaborăm cu Rusia. Știm că multe dintre problemele care apar în zona Mării Baltice se datorează anumitor activități demarate în cadrul, în, pe continent. Și tocmai de aceea colaborarea parlamentară cu Duma uh, rusă este deosebit de importantă și uh, de curând am trimis o delegație a Parlamentului European la Moscova pentru a aprofunda aceste discuții. Iar în cadrul discuției uh, cu reprezentanții Rusiei, cred că strategia pentru regiunea Mării Baltice este deosebit de importantă. În ceea ce privește finanțarea, Programele operaționale pentru această perioadă sunt deja stabilite. Și cred că pe lângă fondurile deja alocate, alte fonduri vor fi cu greu găsite pentru strategia pentru regiunea Mării Baltice, însă este important ca obiectivele acestei eh, strategii să fie incluse în mod clar în obiectivele statelor membre și regiunilor. Trebuie să reprezintă un element cheie pentru asigurarea fondurilor necesare. Dacă e ca această strategie să fie una de succes, atunci eh, strategia nu trebuie să reprezintă o vorbă goală, ci trebuie să se bazeze pe lucruri cât se poate de concrete. Sunt recunoscător și pentru faptul că problema gazoductului nordic a fost prezentată într-o manieră atât de concretă și atât de realistă. În multe discuții uh, pe tema acestei strategii uh, a Mării Baltice apare imediat uh, și problema gazoductului nordic. Consider însă că această strategie este una mult mai complexă, depășește acest aspect al gazodutului uh, nordic. E clar însă că acest gazoduct trebuie să fie să aducă beneficii întregii, întregului spațiu, întregii Uniuni Europene, însă această temă va fi în continuare una pusă în discuție. Și ultimul aspect pus în discuție de către raportor era cel al macro al uh, limitelor macroregiunilor și al efectelor pe care constituirea acestor macroregiuni îl va avea asupra dezvoltării Uniunii Europene. Da, acesta este un aspect esențial al strategiei și sunt încântat de viitoarea mea colaborare cu raportorul, cu raportorii din umbră și de asemenea cu colegii din comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cernar. Urmează Ian Ulbricht. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Eu sunt uh, oarecum sceptic. În ceea ce privește strategia pentru regiunea dunăreană, în acest context l-aș întreba pe raportor dacă ar putea să ne spună mai multe și să, să fie mai ferm și să ceară un răspuns la acele întrebări și probleme. Evident, trebuie să se promoveze soluții pe scară largă. Acest lucru este evident. În al doilea rând, doua întrebare. Dacă discutăm strategia pentru regiunea Baltică sau regiunea Danubiano-Mediteraneană, Trebuie să nu uităm că vorbim de strategii ale Uniunii Europene care implică toate cele 27 de state membre, pentru că toate decid să susțină regiunea Baltică și doresc să ofere mijloacele necesare. Același lucru se aplică și regiunii danubiene. Deci a doua întrebare, care sunt obiectivele Uniunii în contextul 2020, Cartei 2020, în ceea ce privește regiunea Mării Baltice? se dorește ca aceasta să fie minunată și să funcționeze perfect. Asta nu e un obiectiv, pentru că e un lucru evident, dar întrebarea este atunci cum se poate face acest lucru, că dacă nu se formulează un obiectiv, nu avem decât o descriere a unor relații multilaterale între o duzină de țări, să spunem, din regiune, care primesc doar sprijin simbolic. Același lucru se aplică strategiei dunărene, spunem, da, lucru minunat, dar noi, statele membre, vedem că rolul Uniunii Europene este foarte limitat. Ce poate face Uniunea Europeană în aceste relații multilaterale dintre statele membre? Poate sprijini această relație, dar nu poate să pună în aplicare propriile strategii. Deci trebuie discutată puțin metodologia. Dacă trebuie să trecem la regiuni funcționale, la macroregiuni funcționale, trebuie să schimbăm întreaga filozofie a plăților la nivelul statelor membre, se pot face contribuții la financiare la macroregiuni, însă dacă statele membre nu fac acest lucru, atunci întreaga politică nu va funcționa. Prin urmare, trebuie să stabilim noi linii bugetare, însă întrebarea care se pune, vor fi acestea realizate pe cheltuiala pachetelor naționale? Pentru că în acest caz riscăm obiecții din partea statelor membre. Am întrebat pe, viitoarea, pe viitorul comisar dacă domnia sa este în favoarea unor noi linii bucetare și domnia sa a spus că nu este în favoarea acestui lucru. Prin urmare, fie că schimbăm abordarea, și transferăm niște mijloace din pachetele naționale la macroregiuni sau oferim soluții suplimentare. Pentru că altfel vom descoperi că strategia baltică este un uh, proiect foarte bun pentru obiectivul 3, dar nu poate ridica la 1 la 2, 1 2%, ci trebuie să fie între 5 și 10% și atunci ar începe lucrurile să aibă sens. Cu alte cuvinte, Consider că domnul Oleniceac a ridicat o problemă extrem de sensibilă. Nu este vorba doar de strategii de coeziune aici. Toate politicile, ci de toate politicile care intră în acest concept de coeziune. Nu e doar o politică de coeziune în izolare. Aș sugera să răspunde la întrebarea, vrem să schimbăm politica de coeziune în uh, ceea ce privește statele baltice sau nu. Dar dacă nu facem acest lucru, atunci politica, politica pentru zona Mării Negre sau a, Băl, uh, a Dunării sau a Mării Baltice va fi limitată doar la colaborarea dintre statele membre din regiune și la nimic altceva. În ședința plenară am văzut că mulți membri ai Parlamentului European doresc finanțare uh, suplimentară dacă vrem să avem proiecte atrăgătoare din punct de vedere politic, fără o orientare practică sau fără o metodologie clară în cadrul politicii de coeziune și dacă nu schimbăm abordarea, nu vom obține un pilot proiect interesant și avem nevoie de un astfel de proiect. Nimeni nu poate fi exclus de la aceste politici. Trebuie să anticipăm situația din zona Balticii, a Dunării, a Mediteranei, uh, dacă punem pe picior o soluție atrăgătoare, s-a întâmplat la fel ca și cu strategia de la Lisabona. Trebuie să fie strategia Uniunii Europene în ceea ce privește zona Balticii și sunt de acord cu raportorul că numărul de un, un număr de probleme din zonă au scăpat atenției Uniunii Europene, cum ar fi, de exemplu, oleoductul. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze serios asupra acestor, regi- acestor regiuni baltice și altor macroregiuni. Vă mulțumim. Vă mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea domniei sale. Cred că s-au enunțat o serie de obiective extrem de ambițioase cu care sunt de acord și, prin mare, aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru colaborarea remarcabilă de până acum, care sper că va continua. În primul rând, în ceea ce privește strategia prin Marea Baltică și principiile acesteia, este foarte important ca această strategie să nu acopere doar Marea Baltică, ci și întreaga zonă a Marii Baltice. Cred că strategia nu trebuie să se concentreze asupra orașelor costiere din zonă, ci, într-o perspectivă mai amplă, asupra statelor membre respective în general, mai ales zonele insulare. Zonele insulare uh, sunt, sunt și ele foarte importante și la fel căile de comunicare pe râuri în acele state membre, foarte importante pentru transporturile din zonă. Alte comentarii se referă la punctul 4 din documentul prezentat, unde se vorbește despre provocările viitoare. În prima parte se face o distinție extrem de clară între așa zisele noi și vechi state membre cred că trebuie în cele din urmă să ne îndepărtăm de astfel de categorizări. Prin urmare, aș dori ca statele membre să nu mai fie împărțite în aceste două categorii consider că mai curând decât asta ar trebui să vorbim despre potențialul fiecarei regiuni și despre modul în care acest potențial poate fi valorificat la maximum, mai ales în ceea ce privește inovația și know-how-ul. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest obiectiv nu este legat doar de PIB, dacă e vorba de inovare și dezvoltare, în ultimă instanță se referă la diferențele între gradele de dezvoltare respective, dar ar trebui să ne concentrăm și asupra diferențelor în cadrul fiecărui stat membru și nu atât de mult între, pe diferențele dintre state membre ca atare. Ceea ce privește provocările de viitor, consider că ar trebui să profităm la maximum de tehnologiile verzi, de tehnologie ecologice, și mai ales să vedem cum ar putea constitui state, contribui statele membre la acest lucru. Acest lucru este important numai pentru mediul înconjurător, ci și pentru economia în ansamblu. Ceea ce privește de asemenea strategia prezentată, gradul de competitivitate al regiunilor ar trebui să fie evidențiat mai pregnant. Cred că este foarte important să ne referim la provocările viitoare uh, cauzate de populația, de îmbătrânirea populației, de exemplu, sau de problema transporturilor, mai ales transporturile interne pe uscat ar trebui să fie discutate mai în detaliu. În ceea ce privește energia, cred că raportul uh, acoperă acest aspect foarte bine, însă mi-ar place totuși să văd o contribuție mai detaliată aici. Se vorbește acolo de a profita despre energiile regenerabile. Consider că există foarte multe posibilități de cercetare-dezvoltare în zona Mării Baltice. În acest document se vorbește despre energia eoliană și mă bucur uh, să văd că raportorul s-a referit și la biomasă, la posibila a biomasă. Există foarte multe păduri în această regiune și, prin urmare, această resursă ar putea fi interesantă și promițătoare pentru sectorul energetic în termen de dezvoltare regionabilă. Acum, semnificația și importanța țărilor terțe este într-adevăr un aspect deosebit de important care a fost prezentat uh, și acoperit remarcabil în materialul dumneavoastră, mai ales acolo unde vă referați la beneficiile în ceea ce privește accesibilitatea și dezvoltarea sectorului industrial din aceste zone și la colaborarea mai bună cu țările terțe, ceea ce privește finanțarea, deoarece avem un reprezentant al Comisiei prezent, aș dori să pun următoarea întrebare. Ce intenționează Comisia să facă în legătură cu cu finanțarea macroregiunilor în viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați pus această problemă pe masă și mă gândeam uh, că e bine că s-a pus problema un, discutării uh, acestei macro-regiuni uh, a Mării Baltice. Astfel am uh, obținut uh, uh o posibilă cale pentru dezvoltarea regională în Europa, care este absolut indispensabilă. Înțelegem cu toții uh, Uh, productivitatea și creșterea care pot uh, uh, veni în urma dezvoltării macroregiunilor. Și aș putea să vă dau și un exemplu caricatural. De două luni, o companie maritimă are probleme pentru a găsi un vapor, pentru că între Corsica și Sardinia numai astfel se poate face transportul. Dar asta este o uh, problemă uh, gravă, pentru că altfel uh, trebuie călătorit pe uscat până la Marsilia și de acolo uh, să se ajungă în Sardinia. Deci situația este aberantă. Deci cred că e important să încurajăm populațiile din marile regiuni ale Europei pentru a încerca să eliminăm aceste aberații. Aș dori să manifest și decepția vis-a-vis -vis de uh, președinția spaniolă. Am văzut că președinția suedeză a fost foarte activă în ceea ce privește pro- proiectul de la Marea uh, Baltică. Uh, președinția spaniolă pare însă indiferentă uh, vis-a-vis uh, -vis de zona uh, Mediteranei și doream să semnalez acest lucru. Acesta fiind spuse, cred că comisia noastră ar trebui să încurajeze acest acest eh, tip de reflexie, pentru că putem vedea avantajele unei activități precum cele depuse vis-a-vis -vis de Marea Baltică. Am vorbit eh, și de eh, posibilități bugetare mai devreme. Prin urmare, de ce să nu încurajăm și astfel, astfel de inițiative? Cât vește uh, politica de coeziune, Comisia trebuie să susține aceste uh, strategii uh, macro-regionale, să le transforme într-un ax de activitate pentru a acționa cât se poate de eficace pentru uh, coeziunea uh, Europei, care implică, nu așa, toate zonele. Uh, thank you. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun că, după cum uh, spunea antevorbitorul, cu referire la zona Mediteranei, dar acestea sunt lucruri diferite. Uniunea Mediteraneană a fost un proces top-down, de la vârf spre bază, s-a făcut pe alte baze. Celelalte strategii, strategia dunăreană, de exemplu, acestea au pornit de jos în sus. Sunt procese care se încadrează pe deplin în uh, structura politicilor europene de coeziune și a altor politici europene, ci acestea se bazează, prin urmare, pe abordări diferite și sunt structurate în cadrul politicilor existente, inclusiv cadrul poli- procesului politic probabil pentru Uniunea Mediteraneană trebuie să avem așteptări puțin diferite. Însă, dacă doriți să regândiți această, această politică, să vedem ce am putea face noi în materie de eventual un aviz al Comisiei Regii. Deci este o ocazie pentru noi de a interveni acolo, însă e vorba oricum de procese diferite. Următorul vorbitor, Thomas Deutsch. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe domnul Oleniciac pentru contribuția domniei sale în opinia mea, documentul pe care îl avem în față are merite deosebite. În primul rând, este extrem de precis când e vorba de a formula întrebările și problemele principale la care s-a referit și domnul Olbricht. Prin urmare, aș dori să continui pe aceste coordonate dori eventual să fiu chiar mai clar în spusele mele. Știm că dacă nu punem întrebările potrivite, nu o să primim niciodată răspunsurile potrivite. Există și un alt tip de greșeală pe care îl putem face dacă punem întrebarea potrivită și domnul Oleniciac a pus întrebările potrivite, totuși se poate face o greșeală în sensul că nu se răspunde la o întrebare bună. Deci dacă nu dai un răspuns la o bună întrebare, greșeala e la fel de mare ca și când ai da un răspuns greșit la o întrebare greșită. Întrebările din acest document sunt remarcabile și sunt extrem de bine formulate. Cred că nu trebuie să repetăm aceste întrebări, ci să venim cu niște răspunsuri. Comisia să dea niște răspunsuri și, evident, Consiliul să dea niște răspunsuri. Eu sunt de acord, în termeni absoluți, cu domnul Olbricht. Una dintre întrebările fundamentale pentru viitorul politicii de coeziune este ce se va întâmpla cu macroregiunile. Dacă nu răspundem la această întrebare, chiar dacă vom avea macroregiuni într-o formă sau alta, atunci vor, vor persista problemele. Nu, nu e vorba dacă sprijinim sau nu ideea de macroregiuni. Problema este alta. Dacă sprijinim ideea de macroregiuni, atunci putem influența acest proces. Deci dacă răspundem la aceste probleme și susținem macroregiunile, atunci vom avea și noi un cuvânt de spus. Dacă nu susținem această direcție, lucrurile se vor desfășura fără ca noi să avem nici cea mai mică posibilitate de a interveni și, după cum se spune în maghiară, ne agățăm ecusonul de jachetă și spunem, da, noi suntem ăștia și ne place ce se întâmplă, dar n-am făcut nimic deosebit. Consider că trebuie să avem întrebările potrivite și să, le, și să răspundem la aceste întrebări. Și, în primul rând, să vedem dacă Uniunea Europeană și instituțiile sale susțin într-adevăr ideea de macroregiuni, asta va duce la modificări în politica de coeziune. Și în acest sens trebuie să avem un da sau nu extrem de clar. Eu aș spune da, în ceea ce mă privește. Evident, unii ar putea să spună da sau nu sau dar, da, dar totuși. Însă, încă o dată, răspunsurile trebuie să vină, pentru că nu putem lucra mod eficient decât dacă avem răspunsuri extrem de clare. Dacă răspunsul este da, sprijinim aceste macroregiuni, atunci se ridică alte întrebări, întrebări deja formulate în documentul din fața noastră. Care este strategia de finanțare? Cum vede Uniunea Europeană aceasta? Vor, va fi vorba de resurse alocate statelor membre, la Banca Centrală Europeană, alte fonduri europene? Sau, țineți minte ce se spunea acum 5 ani la, la audierile pentru comisia de atunci, macroregiunile ar putea duce la crearea de noi linii de buget. Dacă se răspunde da, atunci, întrebarea care urmează este care va fi arhitectura managerială a acestor macroregiuni. Avem o regiune Baltice, Mării Baltice, o regiune dunăreană care se dezvoltă, alte regiuni ar putea să apară. Dacă avem trei macroregiuni diferite, administrate în moduri diferite, sigur nu va fi o situație de dorit. Și se vor cheltui probabil bani pe studii să vedem cum se pot gestiona trei tipuri de organizații într-un mod care să fie cel puțin compatibil cu trebuie să, să avem puțină ordine, să nu, să nu punem căruța înaintea cailor. În Uniunea Europeană de multe ori se face tocmai acest lucru, se pune căruța înaintea cailor și după aceea ne întrebăm ce avem blocaje de trafic. Întrebarea numărul 3, de asemenea, prezentă în document. Amploarea teritorială. Cum putem defini aceste regiuni? În cazul zonei Mării Baltice sunt câteva țări mai mari, toate sau doar câteva dintre aceste regiuni care sunt riverane acestei mări sau discutăm de întreaga zonă, mai părți din aceste țări, țările în ansamblul lor. Și mai este o întrebare acolo. Cum se face evaluarea macroregiunilor și a modului de funcționare a acestora, nu cred că e o idee foarte bună să le lăsăm să funcționeze timp de ani și ani de zile și apoi să ne dăm seama, aoleu, ar trebui să evaluăm puțin modul în care acestea funcționează. Dacă spunem de la început, da, susținem ideea de macroregiune, atunci trebuie să indicăm extrem, extrem de clar și cum vom evalua activitatea acestora va trebui să avem categorii comparabile. Încă o dată, documentul conține foarte multe răspunsuri bune, dar recomandarea mea este uh, răspundeți la aceste întrebări potrivite. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy are cuvântul. Mulțumesc uh, mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc pentru aceste anunțuri. Nu vreau să îngreunez uh, situația, însă aș dori să-mi exprim și eu uh, părerea. Am citit acest document și pot să vă spun că politica uh, regională poate fi discutată la nesfârșit. Depinde totul de subiect, de coeziune, de alianțele temporare și așa mai departe. De aceea discutăm aceste lucruri deja de atât de multă vreme. Macroregiunile a fost uh, uh luate în considerare și uh, la consiliile din anii 90. Prin urmare, e important să cunoaștem și acest trecut istoric uh, al lor. Nu vreau să complic lucrurile prea mult, însă aș dori să vă invit să reflectați la uh, conceptul de coeziune teritorială. Uh, acest concept este pus acum în legătură cu macroregiunile, însă uh, el prezintă o dimensiune cu totul diferită pentru dezvoltarea în Europa. Sunt diverse unghiuri din care putem aborda problema dar dacă o abordăm din acest uh, punct de vedere, atunci uh, trebuie să aducem contribuții pozitive la dezbatere. Încă o sugestie. Haideți să analizăm puțin uh, textul pe care l-am recomandat săptămâna trecută. Cred că grupurile politice au extras niște alineate cheie din partea care se referea la Dunăre și le-au trecut aici. Însă lucrurile trebuie îmbinate foarte bine, trebuie să ne imaginăm exact care ne sunt uh, scopurile. Deci trebuie să ne asigurăm că se ia în considerare o abordare progresivă în abordarea acestui subiect. Mulțumesc foarte mult! Domnul Cun din partea Comisiei pentru Transport este alături de noi, pentru că știm, Comisia pentru Transport uh, pregătește și ea un aviz în legătură cu acest subiect, prin urmare îl invit să ia cuvântul. Okay. Ich denke, es ist schon angesprochen worden, dass Cred că s-a spus deja. Putem discuta astăzi această temă pentru că președinția suedeză uh, împreună cu doamna Hübner, președinta actuală a Comisiei, au dat semnalul uh, pozitiv. Și această strategie ar trebui să se transforme într-un uh, model pentru noi. Am primit uh, un document de lucru din partea raportorului, îi mulțumim, acesta reprezintă prima bază de discuție. Din partea Comisiei TRAN, trebuie să facem câteva comentarii. Important este să ne concentrăm asupra celor patru piloni. Mediul înconjurător reprezintă aspectul esențial în momentul în care vorbim despre macroregiunea Mării Baltice. Avem nevoie de acest echilibru ecologic, avem nevoie de folosirea resurselor, dacă ne gândim la uh, pescuit, la energie, transportul mai puțin, uh, am vorbit deja despre uh, fluvii, ei bine, toate aceste aspecte sunt esențiale. Dacă în, uh, în statele învecinate există un proces de urbanizare intens, trebuie prin intermediul investițiilor să ne asigurăm că acesta este un proces ecologic. Bunăstarea este esențială. Trebuie să ne asigurăm că oamenii din regiunea Mării Baltice sunt fericiți, simt că merită să trăiască uh, că se pot descurca. Toate acestea au de, au de a face cu economia. Bineînțeles, trebuie să-i informăm pe cetățeni cu privire la sectoarele industriale pe care, și economice pe care vrem să le dezvoltăm în zona Uh, Mării Baltice. Industria grea, industria uh, navală sunt esențiale în, acest, uh, în această zonă. De asemenea, construcțiile sunt deosebit de importante în zonă, pentru că construcțiile sunt cele care vor putea sprijini celelalte două sectoare economice pe care le men- menționam. Avem nevoie de, de un concept general cât se poate de logic. De asemenea, accesul este important. Uh, căile de transport sunt importante în acest sens, pentru că căile de, uh, de transport oferă, practic, accesul și astfel oferă posibilitatea dezvoltării economice. Prin urmare, trebuie să ne gândim la proiecte pentru transportul rutier, feroviar, uh, maritim de asemenea, care să fie implementate în zonă și pentru turism uh, accesul este esențial. Nu uh, menționez decât cuvântul ambuteiaj. Ei bine, în momentul în care un turist vine în uh, Marea, la Marea Baltică și trebuie să petreacă ore și ore în șir în mașină, așteptând ca o congestie să dispară, cu siguranță nu va mai reveni în respectiva zonă. Siguranța, securitatea. Securitatea este esențială în momentul în care ne gândim care este traficul, uh, unde este traficul maritim cel mai intens la nivel european? În Marea Baltică. Prin urmare, nu ne putem permite niciun fel de accident maritim. au existat deja situații de genul acesta. Știm care este maniera în care începe Federația Rusă să își transporte uh, gazul și uh, gazele naturale și petrolul pe, calea, pe cale maritimă. Eu uh, m-am născut la 500 de metri de coasta Mării Baltice și, prin urmare, știu despre ce vorbesc. Avem nevoie de radare în zone, astfel încât traficul să fie bine gestionat. Pentru că un accident care se ar uh, implica un uh, petrolier, cu siguranță ar distruge întreaga zonă, ar distruge turismul și celelalte ramuri economice. Acestea sunt uh, comentariile cât se poate de concrete din partea Comisiei Tran. căile europene au rolul de a se concentra asupra marilor porturi, pentru că aceste porturi sunt esențiale și Bineînțeles, vedem ce, câte porturi sunt în, uh, în Marea Baltică. Ei bine, trebuie să le folosim într-o manieră eficientă, astfel încât uh, transportul să fie fa- facilitat. Tocmai de aceea trebuie să creăm acest, să implementăm acest caracter european al uh, căilor de transport. Bineînțeles, uh, ne gândim și la crearea unui model de finanțare pentru această, financiare pentru această strategie. Nu cred că vom reuși să obținem nimic dacă punem la dispoziție 1-2 miliarde. După cum spuneau și mulți dintre antevorbitorii mei, împreună trebuie să ne asigurăm că găsim banii necesari pentru dezvoltarea Mării uh, Baltice. Putem obține aceste fonduri din diferite uh, surse, iar acești bani sunt esențiali. Dacă e ca această macroregiune să fie una model și dacă e ca strategia pentru Marea Mediterană și pentru Dunăre să se dezvolte practic din experiența acumulată în urma implementării acestei uh, strategii pentru Marea Baltică, atunci trebuie să ne asumăm responsabilitatea privind succesul strategiei privind Marea Baltică politică. Și voi merge mai departe. Nu avem la nivel european a, la nivelul legislației e, europene un uh, concept general cu privire la dezvoltarea macroregiunilor. Ei bine, am avea nevoie de un astfel de, de caracter, de da, o astfel de caracteristică. Avem nevoie de reglementări la nivel uh, european cu privire la uh, construcția de oleoducte, de gazoducte, cu privire la construcția de rețele electrice uh, și aceste caracteristici ale legislației pot fi folosite pentru promovarea unor astfel de proiecte, spre exemplu în, uh, în Marea Baltică. La nivel de legislație națională avem astfel de reglementări. Ei bine, ar trebui să implementăm a modificări uh, asemănătoare și în cadrul legislației europene, astfel încât strategia să fie una de succes. Vă mulțumesc! Și acum ultimul vorbitor, înainte să um, invităm comisia să reacționeze, domnul Scott Manis are cuvântul. Mulțumesc uh, pentru această posibilitate de a mă exprima și vă propun următoarea uh, Următorul exemplu, eu am avut ocazia să vizitez regiunea de coastă a Mării Baltice în 2008, atunci dețineam președinția și am discutat atunci și această strategie. Domnul Barroso a fost uh, uh acolo, domnul Pibalx, pentru că uh, s-au discutat și chestiuni energetice, au fost reprezentanți uh, ai uh, Lituaniei, uh, ai Suediei uh, și așa mai departe. Și apoi am uh, luat parte și la reuniunea Consiliului când s-a ridicat problema uh, uh, Uniunii Mediteraneene. Acestea sunt două lucruri cu totul uh, diferite, însă există asemănări între ele. Strategia care vizează Marea Baltică are similarități uh, cu cea pentru Mediterană, pentru că există anumite state care practic ajung să comunice mai bine unul cu celălalt. Uh, cu Mediterana mai există și situația statelor care nu sunt Uniunea Europeană și care au acces la Marea Mediterană. Și problema uh, care apare acum este uh, legată de politica de vecinătate nu s-au întreprins uh, măsuri specifice în aceste zone din perspectiva acestei politici. Încă nu este clar cum trebuie ea implementată. Și să fim foarte sinceri, există aici și un pericol. Pentru că dacă aceste macroregiuni uh, vor fi dezvoltate, atunci uh, apare și uh, o gelozie din punct de vedere financiar, adică sunt anumite regiuni care se vor uh, dezvolta foarte repede, regiunea Mării Baltice, regiunea Dunării, și atunci uh, se pune problema politicii de coeziune și a finanțării acestor aspecte. Să fim foarte sinceri, în fondurile structurale există o linie bugetară numită linia bugetară uh, multinațională. Ea este finanțată din politica de coeziune, din proiecte de coeziune, uh, care vizează, practic, proiecte multinaționale. Aici vorbim despre administrații diferite, despre state diferite și dacă se pune și problema finanțării acestor regiuni, atunci, uh, sincer, cred că nu vor exista mulți bani suplimentari doar pentru aceste regiuni, pentru că mereu avem probleme cu banii. Practic vom avea o linie bugetară multinațională în cadrul Uniunii Europene, iar țările care vor lua parte la aceste inițiative vor profita de acești bani. Iar aici se naște o problemă. Doi. Dacă vorbim despre alte state care sunt în afara Uniunii Europene, atunci și ele au uh, anumite experiențe vis-a-vis -vis de demarcarea granițelor externe și de modul în care au fost folosiți banii europeni pentru uh, acest fenomen, fenomen care implică și state din afara Uniunii Europene. Sunt proiecte ale Uniunii Europene care acoperă teritoriile marine, dar și uh, alte teritorii și aici apar probleme, pentru că sunt state care nu sunt la granița Uniunii Europene și care nu vor fi încântate că uh, anumiți bani vor fi uh, transmiși spre state din afara uh, Uniunii, dar nu către ele. În regiunea Baltică există anumite uh, ob- obiective care țin, de exemplu, de o poluare a apei uh, marine în zonă. Sunt și nave de război scufundate în uh, regiunea Mării Baltice. Nimeni nu știe cum pot fi extrase de acolo. Și NATO s-a întrebat în legătură cu acest subiect. Uh, deci și acestea sunt probleme. Dar mai sunt și alte probleme care țin de faptul că unele state sunt mai puțin dezvoltate, dar nimeni nu se va uh, ocupa de relansarea lor pentru că nu va parte dintr-o astfel de macroregiune. E ușor să vorbești cu state mari uh, care uh, se află în această macroregiune, dar uh, poate e greu ca statele să discute între ele, pentru că nu totdeauna au relații uh, bune am putea avea o problemă financiară cu această descentralizare uh, majoră. Deci e important să păstrăm principale orientări ale politicii de coeziune. Dacă ele vizează uh, proiecte uh, multinaționale, atunci le includem în schema financiară existentă și nu solicităm bani suplimentari pentru că aceștia nu există. Și apoi, uh, un uh, exemplu bun care ne-a fost dat uh, aici. Vorbim despre 20 de milioane de euro care pot fi cheltuiți cu cap. Însă, utilizarea acestor bani va reprezenta un etalon pentru modul în care banii vor fi cheltuiți pentru alte regiuni. nu orice țară poate avea acces la acești bani și trebuie reglementate lucrurile pentru că vorbim de tot felul de pericole. Am văzut lucrurile astea cu proprii ochi. Știu că pot exista relații uh, bune, de exemplu, și cu uh, țările din sudul Mediteranei care nu fac parte din Uniunea Europeană, pentru că și ele ar trebui să facă parte dintr-un astfel de proiect. Uh, dar până nu avem un model nou, atunci trebuie să fie clar că ne referim doar la proiecte multinaționale care să nu implice bani suplimentari și astfel va trebui să respectăm cadrul financiar existent până în 2013. Și trebuie să facem asta până în momentul în care uh, venim cu o filozofie și mecanisme serioase uh, care să ne arate cum am putea acționa și altfel. Dacă nu procedăm așa, atunci ne putem lovi de tot felul de probleme, regiunile să ceară bani suplimentari, să nu le ajungă banii existenți și așa mai departe, pentru că nu se face o distinție între proiecte naționale și proiectele multinaționale. Prin urmare, trebuie să fim foarte stricți din acest punct de vedere, ca să nu ne lovim de dificultăți, repet. Mulțumim uh, foarte mult. David Smith, din partea uh, Comisiei uh, Europene, este prezent. Doriți să clarificați niște aspecte menționate de către colegi în cadrul acestei discuții? Mulțumesc, doamnă președinte. Întotdeauna o plăcere pentru mine să vin în Parlament și în cadrul acestei comisii pentru a uh, vorbi despre strategiile pentru macroregiuni. Și aceasta nu pentru că ne place tuturor să vorbim despre propria activitate, ci pentru că uh, venim în locul unde s-au născut aceste strategii. Prin urmare, noi nu trebuie să explicăm principiile acestor uh, strategii aici. Uh, ne bucurăm de sprijin uh, din partea Parlamentului, uh, nu doar de sprijin politic, ci și de propuneri fizice, concrete, sugestii pentru soluții venite din partea Parlamentului pentru a putea să ne continuăm activitatea. Aș dori să vă asigur pe cei care credeți că există probleme cu bugetul de anul trecut și discuțiile uh, din uh, Consiliu, care nu s-a desfășurat foarte bine. Săptămâna trecută a avut loc o, o întâlnire la Stockholm uh, cu punctele de contact naționale din opt state, precum și cu coordonatorii pentru zonele prioritare din 15 zone prioritare identificate în planul de acțiune atașat acestei strategii. Am discutat toate uh, prioritățile, uh, toate zonele prioritare, uh, am analizat zonele unde au fost lansate proiecte și am văzut locurile unde nu s-au găsit parteneri sau unde lipsa subfinanțarea. Am văzut cine putea găsi o soluție și pot să vă spun că aceasta a fost o abordare foarte pragmatică prin care putem trece de la vorbe la fapte. Aș dori să vă spun că, din experiența mea, e destul de rar să uh, vezi uh, o abordare de sus în jos uh, la nivel național care cooperează foarte bine cu um, reprezentanții europeni. Toată lumea dorește bani, dar banii nu reprezintă un scop în sine pentru aceste persoane. Cât privește strategia la Marea Baltică, am descoperit uh, că soluțiile se află în resursele pe care le avem la dispoziție în regiune. De aceea am spus că nu vor exista bani suplimentari, uh, dar am spus și că nu vor exista nici uh, organisme suplimentare, nici uh, instrumente, nici instituții suplimentare. Resursele există deja în regiune, prin urmare nu trebuie decât să le combinăm. Cât privește viitoarele macroregiuni, ar trebui să vă spun că uh, Comisia încă este destul de uh, precaută. Nu dorim să ne extindem rapid și uh, așa să transformăm toată harta Europei într-un conglomerat de macroregiuni. Unii cred că aceasta ar fi calea de urmat, uh, însă noi, uh, până nu vedem rezultate uh, pozitive din partea regiunilor existente, nu putem să mergem pe această direcție. Au existat comentarii relevante vis-a-vis -vis de dificultățile cu care ne-am confruntat dacă întindem lucrurile prea departe. Dacă, să spunem, facem un uh, exercițiu similar la Mediterană, evident vom avea uh, suficiente probleme. Prin urmare, nu dorim să ne întindem uh, prea mult. Nu punem uh, uh, carul înaintea boilor. Așadar, vedem ce funcționează pentru a putea aplica uh, aceleași mecanisme și în alte zone am putea avea niște uh, strategii relevante din punct de vedere financiar la sfârșitul acestui an, să spunem, sau în anii următori, dar oricum eu împărtășesc uh, opiniile care uh, afirmau că uh, n-ar trebui să uh, dăm uh, uh, bani pe baza unor norme de selecție. Noi tot noi asta am încercat să eliminăm normele de selecție, criteriile de eligibilitate. Și cred că am dorit să ne păstrăm această poziție. Și apoi un aspect mai controversat în legătură cu cele 20 de milioane de euro care au fost votate de către Parlamentul European uh, pentru bugetul pe 2010. Comisia încă examinează modul în care pot fi folosiți cel mai bine acești bani. De ce nu e ușor? De ce nu suntem mai entuziasmați că avem bani? E bine, pentru că dacă avem bani, chiar și numai 20 de milioane de euro, trebuie să existe un cadru care să ne permită să-i cheltuim. Acest cadru trebuie să fie unul onest. Și trebuie să existe un mod care, chiar și pentru uh, proiectele pilot, să uh, aducă uh, valoare pentru acești bani și nu suntem încă siguri că putem face asta conform uh, regulilor uh, bugetului și nu vreau să vă plictisesc cu acestea pentru că mulți sunteți familiarizați oricum cu ele. Prin urmare, soluția este să consolidăm programele transnaționale uh, existente pentru regiunea Mării Baltice, aceasta este o posibilitate. Apoi mai există și alta, cea de a consolida dimensiunea nordică, care reprezintă partenerii noștri privilegiați și mai ales Rusia. Rusia. Uh, organizăm o vizită de 10 zile în Rusia pentru a vedea care sunt obstacole cu care ne confruntăm și care sunt modalitățile de a elimina aceste bariere. Acest lucru este important, ne-a luat mult timp să ajungem aici, dar acum știm că trebuie să avansăm și că nu vom avea o strategie de succes dacă nu facem progrese și în această zonă. Apoi trebuie găsite instituțiile financiare adecvate care pot să acționeze ca și garant uh, pentru uh, acești uh, bani care vor fi alocați pentru proiecte care nu pot fi finanțate din alte surse. Toate acestea sunt posibilități pe care noi le luăm în considerare. Calendarul bugetar Uh, ne apasă și nu pot să vă spun deocamdată care va fi rezultatul final, însă fiți convinși că noi analizăm lucrurile în detaliu și ne preocupă găsirea unei soluții care să nu fie doar uh, una de cheltuire a acestor 20 de milioane de euro, ci și un model care poate fi folosit în viitor pentru uh, finanțări atunci când autoritățile bugetare consideră că e momentul oportun să facă asta. Știu că nu mai am mult timp la dispoziție, vreau să vă spun că noi la uh, Direcția Generală pentru uh, Dezvoltare Regională suntem disponibili oricând pentru a discuta aceste chestiuni cu dumneavoastră în bilateral sau față în față sau ca, chiar în cadrul unui grup mai extins. Mulțumim foarte mult, David încheiem această discuție și apoi urmează discuția raportului uh, la reuniunea din martie. Uh, prin urmare, domnule Olenicek, dacă doriți să faceți comentarii la acest moment, uh, puteți să, să faceți. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru toate aceste comentarii și sugestii pot să vă spun că eu sunt pentru o cooperare atunci când vine vorba de politicile ce vizează macroregiunile. Avem anumite obiective pe care le-am stabilit și ele definesc area de cuprindere care trebuie acoperită prin acțiuni comune, precum și nevoile financiare. Cealaltă întrebare este cum am putea găsi resurse pentru aceste nevoi financiare. Oare ar trebui să apelăm la bugetele naționale, dar să coordonăm cooperarea având în vedere anumite priorități sau preferințe? și ar trebui atunci să analizăm și bugetele alocate de comisie fiecărui stat în parte atunci ar trebui să vedem care sunt obiectivele și strategiile uh, pentru Marea Baltică și dacă acestea vor fi tratate ca priorități sau nu. Mai e o problemă care vizează finanțarea, cofinanțarea parțială a proiectelor și finanțarea suplimentară, fie dintr-un buget separat din cadrul Uniunii Europene, fie din altă parte. Eu cred că din bugetul Uniunii Europene ar fi o soluție uh, pentru viitorul îndepărtat, e adevărat, însă ar trebui să consolidăm și anumite proiecte uh, prin uh, surse de finanțare externă, precum Banca Mondială sau alte organisme financiare europene. Sunt de acord că e momentul să dăm un răspuns concertat la uh, aceste întrebări uh, pentru a putea prezenta uh, opinia Parlamentului European vis-a-vis -vis de aceste proiecte comune. cum extinderea este în urma noastră, trebuie să ne gândim cum am putea implementa acele proiecte uh, care vizează uh, și teritoriile de dincolo de granițele statelor membre. Mulțumesc! Aș dori să mai uh, adaug ceva la ceea ce ați afirmat. Cred că în martie uh, ne vom uh, confrunta cu provocarea de a înainta cu propunerea noastră și ar trebui să avem abordare concretă vis-a-vis -vis de strategia macroregiunilor în cadrul politicii de coeziune. Știm că noul comisar va fi uh, confirmat în funcție și va începe să acționeze în februarie. Prin urmare, cum spuneați și dumneavoastră, poate ar trebui să uh, trecem niște sugestii în raportul domnului Olenița. Avem mai multe opțiuni la dispoziție? și uh, politicile care vizează macro-regiunile ar putea să uh, devină un obiectiv major uh, uh al uh, acestei tendințe transnaționale a politicii de coeziune. Astăzi sunt vizate 13 zone. Evident, există negocieri cu statele membre aici. Avem o abordare de sus în jos și am putea găsi diverse unghiuri uh, din care să privim problema de sus în jos, de jos în sus și n-ar trebui să ignorăm nici acele zone funcționale ale regiunilor care necesită uneori niște soluții împărtășite. Avem nevoie așadar de cooperare transnațională în cadrul politicii de coeziune sau am putea avea o abordare care să permită ca în mod excepțional să luăm anumite inițiative pentru anumite teritorii în viitor. Așadar, doar ca o formă de cooperare dar ar putea proceda astfel doar ocazional și pentru anumite zone specifice. Sau poate mai sunt și alte opțiuni pe care le-am putea lua în considerare, însă trebuie să decidem asupra lor în martie. Deci dacă mergem mai departe cu această recomandare sau nu. Aș vrea să vă spun și că am fost invitată la UM pe 2 eh, februarie, pentru că eh, există acolo o reuniune de înalt eh, nivel cu participarea comisarului în legătură cu strategia pentru Dunăre Prin urmare, Comisia avansează, statele membre la fel și chiar și noi suntem implicați uh, în dezbaterea legată de viitorul proiect pilot, pilot și anume strategia pentru Dunăre. Îl mulțumim domnului uh, Oleniciac, uh, îl invităm la discuții și în uh, mar martie și uh, colegii, dacă doresc, uh, pot să-și împărtășească opiniile cu domnul uh, raportor și ulterior. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Lambert Valniste Roy, un schimb de opinii uh, pe raportul privind implementarea sinergiilor între politica de cercetare și politica de coeziune. Uh, Domnule Nistelrooy, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, just not to have a debate for the second time. Vă mulțumesc. Vreau doar să vă informez cu privire la progresul înregistrat. Un progres în ceea ce privește mai buna poziționare a acestui raport. Acesta se referă atât la regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cât și la al șaptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare. E vorba despre implementarea programelor uh, existente. Um, regiunea Mării Baltice trebuie să fie creată, însă noi acum vorbim despre implementarea unor proiecte deja demarate și încercăm să stimulăm sinergiile. Și ce am reușit să facem? Pornind de la titlul documentului nostru, am reușit să intrăm în discuție cu colegii de la ITRE. Cei de la ITRE sunt uh, responsabili pentru evaluarea reg regulamentului privind uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, uh, precum și uh, pentru cel de-al șaptelea cadru pentru cercetare și dezvoltare. Prin urmare, trebuia să ne concentrăm asupra îmbunătățirii cooperării între noi. În momentul de față, pot să vă aduc la cunoștință că, după negocieri fructuoase, am ajuns la concluzia că am putea aplica regula 50 din regulamentul de procedură pentru Comisia ITRE. Aș putea să vă trimit toate acestea în uh, scris imediat după, după întâlnire. Vă voi transmite informații cu privire la competențele fiecarei comisii în parte, cu privire la competențele comune ale celor două uh, comisii. Regii și ITRE au ajuns la următoarea concluzie cu privire la împărțirea competențelor pornind de la recunoașterea obiectivelor coeziunii și a politicii privind cercetarea, cele două comisii au aceeași pondere. Regii se ocupă de fondurile structurare, de earmarking și de politicile de dezvoltare. ITRE se ocupă de efectele uh, dezvoltării, impulsionării cercetării și dezvoltării la nivel de politici uh, regionale și de asemenea se ocupă de cel de-al șaptelea program uh, cadru pentru cercetare și dezvoltare. De asemenea, ITRE analizează toate recomandările privind uh, politicile de cercetare și se ocupă de evaluarea cadrului în sine, care sunt competențele comune. Analiza și uh, efectuarea de recomandări cu privire la coordonarea politicii de cercetare și politicii de coeziune. La aceste concluzii am ajuns în urma negocierilor foarte deschise. Asta înseamnă că cei din Comisia ITRE au acum o pondere la fel de importantă ca și Comisia REGI. Domnul Hachimakakis a fost, Hachimakakis a fost uh, numit raportor din partea Comisiei ITRE, am ajuns la o concluzie, la un consens cu privire la procedură. Asta înseamnă că proiectul meu va fi discutat în martie, în cadrul comisiei, comisiei și mai apoi la datele de 26 sau 27 aprilie va fi votat. În cadrul Comisiei ITRE se va discuta acest document în februarie și documentul va fi votat în uh, datele de 17-18 martie. Sper din tot sufletul că acestea vor funcționa într-adevăr după cum am negociat. Sper că cele două comisii vor reuși să ajungă la o poziție comună, o poziție comună care va putea stimula dezbaterea pe ansamblu și uh, va stimula de asemenea utilizarea instrumentelor de co uh, coeziune și a instrumentelor pentru cercetare și dezvoltare. Vom reuși să sperăm, pe baza acestei, acestor discuții, să creăm o strategie pentru viitor. N-are sens să susținem că noi suntem singurii uh, competenții în fond, pentru că s-ar putea să ajungem în mm, sesiunea plenară, în aprilie sau în mai, nu, nu știu exact, uh, și să nu obținem un consens. Acum, uh, prin cooperarea între cele două comisii, am creat bazele pentru o vi- un viitor consens larg. Dacă doriți să aflați mai multe despre regula 50, voi putea să vă ofer uh, informații în screens cu privire la acest aspect. Vă mulțumesc foarte mult pentru atență. atenție. Doamna președinte, vă mulțumesc. Uh, avem un singur uh, coleg înscris pe lista oratorilor și anume doamna Șete. Da, domnule Van Nistelrooy, da, uh, titlul este unul complicat, asta pentru că tema este una foarte implica- uh, complicată. A trebuit să includem foarte, foarte multe lucruri aici. Nu a trebuit doar să ne gândim la ce ar putea programul cadru pentru cercetare să facă astfel încât politica de coeziune să, să se îmbunătățească. Dar tocmai acesta ar fi, uh, practic, uh, obiectivul nostru și tocmai de aceea noi ar trebui să ne ocupăm de aspectul acesta, să nu îi lăsăm pe cei de la ITRE să se ocupe de el. Trebuie să ne gândim, de asemenea, la care este ponderea cercetării sau importanța uh, cercetării la nivel de orașe. Prin urmare, dacă e să ne gândim la această temă, cred că mai degrabă regii este competentă și nu ITRE. Mai trebuie să discutăm despre asta. Înțeleg că nu mai putem schimba nimic din, de la starea de fapt. Bine, atunci în al doilea rând, dați-mi voie să vă întreb care sunt concluziile pe care trebuie să le, re, să le tragem noi din acest raport. Cred că aceste concluzii ar trebui să fie importante pentru perioada care va veni după 2013. A, uh, earmarking a funcționat în acest sens? Aceasta este una dintre întrebările pe care trebuie să le, la care trebuie să găsim uh, un răspuns. Eu mă cam îndoiesc. Uh, în al doilea rând, trebuie să aflăm clar care sunt obiectivele stabilite, prin urmare, care este tipul de cercetare, care este tipul de, ce- de strategie pe care ne-o dorim, care este legătura între această strategie și strategia UE 2020. Cred că și în cadrul strategiei pentru cercetare trebuie să ne schimbăm uh, poziția. Uh, dacă mă gândesc la toate fondurile alocate, spre exemplu, în Brandenburg pentru sprijinirea industriei cărbunelui, un sector deloc important pentru, uh, pentru landul respectiv, ei bine, mă întreb dacă fondurile respective au fost uh, cheltuite bine. Nu am avea nevoie și de o specific care clatică, clară. Adică dacă e să avem uh, regiuni care să se dezvolte într-o manieră durabilă, avem nevoie și de cercetare durabilă. Ei, acesta în, doua, în al doilea rând. Și în al treilea rând, ce finanțăm? Finanțăm cercetarea pe ansamblu sau finanțăm cercetarea care va uh, apărea cândva în viitor. Pentru mine este important rolul politicii regionale Uh, ca bază pentru uh, această pol politică de excelență. Și acum ajung la un alt uh, aspect de unde vine personalul pentru aceste centre de uh, excelență și care sunt competențele pe care trebuie să le aibă personalul respectivul. Uh, avem aici două opțiuni. Uh, aducem personalul din diferite regiuni în funcție de competențele pe care le dovedesc respectivii indivizi sau, uh, a doua opțiune, creăm competențele respective în cadrul regiunii. Mi se pare că documentul dumneavoastră nu se axează suficient de clar pe aceste teme, eu vreau mai multe uh, detalii în acest sens, și, de asemenea, uh, principiul, dimensiunea socială și ecologică este esențială uh, și pentru dezvoltarea acestor regiuni bazate pe centrele de excelență. Și aceste aspecte trebuie să fie incluse în raportul dumneavoastră. Domnul Gurakis are cuvântul. Angurakis. Un comentariu scurt, doamnă președinte. Un comentariu scurt uh, referitor la acest document de lucru. Mi se pare că obiectivele nu au fost uh, suficient de clar definite. Uh, am impresia că centrele de excelență trebuie să fie create în diferite zone, re, zone uh, periferice, da, avem nevoie de fonduri care să fie alocate pentru crearea acestor uh, centre, însă mi se pare că centrele în sine nu aduc neapărat o mai mare coeziune la nivelul uh, regiunii. Dacă e să vorbim despre convergență și garantarea convergenței, ar trebui să legăm ideea de cercetare uh, regională cu ideea de producere la uh, Uh, nivel regional, producție uh, sporită. Astfel, cercetarea ar duce la sporirea producției și, prin urmare, la sporirea bună, uh, bunăstării re, respectivei regiuni. Dacă citesc acest document de lucru și mă refer în special la punctul, la pagina uh, 4, în care se vorbește despre regiunea europene competitivă datorită cer, uh, cercetării și inovării, dați-mi voie să vă spun ce înțeleg eu din aceste cuvinte. Uh, Înțeleg că trebuie să stimulăm concurența între diferitele regiuni și să observăm care este regiunea care aduce um, cele mai multe care, este ce, uh, care câștigă cele mai multe lucruri de pe urma creierii acestor uh, centre de excelențe. Deci uh, mi se pare că creem noi aici competiție și nu convergență Și centrele de excelență nu cred că duc neapărat la dezvoltarea durabilă a unei regiuni. Prin urmare, trebuie să stabilăm cât se poate de, de clar aceste definiții. Uh, nu avem drept obiectiv uh, renunțarea la fonduri, dar trebuie să știm uh, clar pentru ce sunt acestea folosite. În al doilea rând, uh, cercetarea demarată trebuie să reflecte necesitatea de, din regiunea respectivă, necesitățile companiilor, necesitățile agricultorilor și mi se pare că în programul cadru pentru cercetare acest aspect nu este luat în considerare. Domnul Tore, Toerer. Stimată doamnă președintă, stimați colegi, nu sunt de acord cu critica doamnei Schroeder. Sunt de părere că nu există nicio altă alternativă în acest context. E clar că cercetarea și dezvoltarea trebuie să fie dezbătute alături de colegii din ITRE. Nu știm care vor fi rezultatele acestei dezbateri, va trebui să așteptăm. Convergența sau această temă trebuie să fie dezbătută de mai multe comisii. În ceea ce privește uh, aspectul bugetar, comisarul Han a spus în timpul audierii ceva ce mi s-a părut excelent, uh, și anume, domnia sa spunea că cercetarea de excelență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 este neapărat legată de, de un loc geografic, ci astfel de cercetare poate fi demarată în toate regiunile europene. Bineînțeles, în același timp, regiunile în care există deja centre de excelență uh, vor ține cu dinții de ele. Prin urmare, trebuie să ne gândim în, cal- în contextul acestor sinergii, care sunt uh, principiile de plecare, de asemenea, uh, trebuie să înțelegem care este diferența între o o strategie pentru cercetare care pune accent pe excelență și, de asemenea, politica, o, politică de, o politică regională care pune accentul pe dezvoltarea durabilă a regiunilor. Din câte înțeleg eu, puține dintre rezultatele de excepție ale cercetărilor nu au fost rezultatul unor politici uh, de coeziune sau politici uh, regionale demarate de la nivel național sau nivel uh, european, ci sunt rezultatul eforturilor depuse de niște oameni de știință care au luptat din toate puterile pentru a obține fondurile necesare pentru obținerea acestor rez- uh, rezultate. Prin urmare, noi trebuie acum să renunțăm la acest model vechi, să punem aceste fonduri la dispoziția cercetătorilor. Din, prin urmare, îl sprijin pe domnul Van Nistelrooy, dar uh, mi se pare că atât în ceea ce privește uh, uh, programul de cercetare și dezvoltare, cât și programul pentru dezvoltare regională, diferența între acestea trebuie să fie cât se poate de clar stabilită. Vă mulțumesc! Thank you. I don't see any other... Vă mulțumesc, nu s-a mai înscris nimeni altcineva la cuvânt. Domnule Van Nistelrooy, dacă doriți să faceți niște comentarii finale. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur să văd că va avea loc o dezbatere pe această temă. însă ceea ce au subliniat colegii mei se află într-adevăr efectiv în centrul acestei dezbateri. Este vorba de acest raport de implementare, un raport de implementare. Cadrul există, scopurile sunt formulate, procedura este clară, problema este alta. Am ajuns la progresele pe care le scontam pe plan economic, social, ecologic și mai departe. Deci dezbaterea încă este în desfășurare și include toate aceste aspecte. Poate pe plan politic avem opinii diferite, însă asta facem noi, cu asta ne ocupăm. Deci m-am bucurat să pot face această subliniere. În al doilea rând, da, să vedem ce se va întâmpla și la ITRE. Abia am început să clarificăm conținutul. Săptămâna viitoare vom merge mai departe, demarăm discuțiile și am să-i informez pe raportorii din umbră. Pentru mine este prima dată când uh, lucrez în formula asta cu două comisii și cu raportul din umbră de la două comisii, am să informez pe aceștia în legătură cu, ce, cu munca mea și vom avea o discuție la sfârșitul martie în cadrul acestei comisii. Dar atent vreau să vă spun că se poate investi foarte mult în cercetare. Cercetarea se bazează pe excelență. Există inteligență peste tot în lume. Dar dacă nu încercăm să concentrăm această valoare într-un anumit loc, inovații pe diferite planuri, modul de a colabora, de a realiza această dimensiune teritorială, atunci pierdem foarte mult în materie de astfel de investiții un patent poate fi vândut ori, pe oriunde, peste, peste, oriunde în lume. Cred că dezbaterea, într-adevăr, este deosebit de relevantă. Să o facem cu aceste două comisii, am să vă informez, am să vă trimit datele respective. Probabil în vară vom ști dacă am avut dreptate sau, sau nu, nu știu, vom vedea. Vă mulțumim, domnule Van Nistelrooy. Nu sunt alte comentarii, nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi. Aș dori să spun că ședința coordonatorilor sau problemele discutate acolo le vom face, le vom discuta în scris. La diverse nu am nimic. Dacă cineva are ceva, nu? Atunci dați-mi voie să vă spun că întâlnirea viitoare va fi una foarte scurtă, o jumătate de zi, pe 22 februarie, la 3 după amiaza. Vă mulțumesc foarte mult. Declar ședința închisă.